și vom schimba ușor ordinea. Începem cu utilizările abuzive ale informațiilor privilegiate, după care atractivitatea investițiilor în Europa și, în final, CRD 4, deci ordinea inversă față de cea inițială. Are cineva obiecții în legătură cu ordinea de zi? Nu. Nu am comunicări. Așadar, putem intra direct, putem intra direct la punctele 6, 6 și 7, utilizările abuzive ale informațiilor privilegiate și manipulările pieței. Și dau cuvântul doamnei raportor Arlene McCarthy. Mulțumesc, domnule președinte. președinte pentru a parcurge câteva dintre detaliile activității mele. Nu vreau să repet com- comentariile pe care le-am uh, făcut inițial în legătură cu motivele noastre. Cu toții cred că suntem de acord că trebuie să avem o atitudine foarte strictă față de abuzul de piață și mă bucur că Comisia a propus o revizuire a directivei din 2003 Uh, pe care a transformat-o în regulament și, în plus, a redactat o directivă referitoare la sancțiuni penale. Așadar, cu toții suntem pentru o consolidare a cadrului împotriva abuzului pieței. Acum, în timpul alocat, vreau să vă prezint câteva dintre schimbările pe care le-am făcut raportului și pe care le voi parcurge. Vă spune vă spun de la început că nu țin neapărat foarte mult la câteva dintre aceste probleme, dar am vrut să începem dezbaterile. Există aspecte care trebuie să fie îmbunătățite și clarificate împreună cu raportorii din umbră cu care am vorbit înainte de prezentare. Voi lucra în continuare la îmbunătățirea textului de astăzi. Voi uh, parcurge câteva dintre probleme. Mă bucur că și domnul Ferber este aici, pentru că, în calitate de raportor pentru MIFID, foarte multe din problemele din directiva abuzului de piață trebuie să fie coerente și coordonate cu uh, cadrul MIFID. Pentru că este vorba de cadrul financiar pentru instrumentele, cadrul general pentru instrumentele financiare. La considerentul 8 am eliminat categoria OTF. Domnul Ferber și cu mine, uh, sistemul organizat de tranzacționare. Uh, am discutat cu domnul Ferber pentru că uh, am discutat cu el înainte de depunerea raportului, însă discuțiile mele cu agențiile de reglementare au demonstrat că există o preocupare că creșterea fragmentării pieței datorită uh, sediilor de tranzacționare multiple duce la creșterea posibilității de abuz pe piață și uh, reglementarea devine în acest caz mult mai dificilă. Când am fost în Singapore și Hong Kong recent, am văzut foarte clar că piețele asiatice nu sunt la fel de fragmentate ca cele din Uniunea Europeană și supravegherea este mai puțin dificilă din partea autorităților. Am notat acest punct ca o problemă legată de abuzul pieței. Uh, dacă vrem să, introduceți, uh, să introducem o nouă categorie, este o decizie care va trebui să fie luată la raportul Ferber. Însă, crearea de mai multe serii de tranzacționare și de mai multe uh, forme de tranzacționare reprezintă înmulțirea posibilităților de abuz. În recomandările male, mele și în uh, raportul din proprie inițiativă al Parlamentului European, concluzia a fost că nu există o necesitate de a înmulți sistemele de tranzacționare. De asemenea, am revizuit definiția informațiilor privilegiate relevante. Existau aici câteva considerente din directiva anterioară a abuzului de piață, unde, care au fost considerate utile. Am preluat dintr-o directivă anterioară aceste de- definiții. Nu sunt sigură de ce Comisia nu a făcut același lucru pentru a asigura o claritate juridică. Însă există o problemă unde am găsit o definiție mai largă a informațiilor privilegiate, problemă care a fost ridicată în mod repetat de părțile interesate, care erau îngrijorate că nu va exista o claritate juridică în legătură cu ce informație este relevantă sau nu. Dacă conversațiile pot să fie considerate relevante și asta înseamnă că nu pot să uh, aibă niciun fel de conversație care să nu fie considerată relevantă în sensul manipulării pieței. Eu am spus că nu voi șterge această parte a textului comisiei, uh, cu toate că înțeleg că Consiliul intenționează să șteargă această parte, însă, uh, din conversațiile pe care le-am avut cu agențiile de reglementare, știm că abuzul de piață este dificil de detectat, avem nevoie de o definiție cât se poate de largă. Am încercat să clarificăm acest lucru printr-o formulare cât mai clară, uh, a informațiilor care au legătură cu un abuz de piață, lucru pe care am vrut, am vrut să vi-l prezint, uh, deci un nou amendament la articolul 6, paragraful E, am discutat despre acest lucru la audiere, pentru a încerca să definim informația relevantă mai specific. Pentru că orice fel de comportament în în acest sens, va fi considerat de orice anchetator ca fiind uh, un comportament uh, nepotrivit pentru o persoană uh, implicată în piața, pe piețele respective. Am încercat așadar să găsim, găsesc o formulare uh, suplimentară. În legătură cu exceptarea uh, IMM-urilor, de la necesitatea de a redacta liste cu persoane care au acces la informații privilegiate. Întotdeauna am, sunt înțelegătoare cu IMM-urile, însă aici vorbim despre abuz de piață. Și m-a nemulțumit că s-a încercat să se găsească ceva pentru a ușura sarcina asupra IMM-urilor. Însă aici nu mi s-a părut că excepția este potrivită. Am șters așadar uh, această excepție. Nu cred că IMM-urile trebuie să aibă o derogare în acest sens. Mă bucur că uh, Asociația Europeană a uh, Întreprinderilor de Manufactură a uh, Uh, făcut o recomandare în sensul că lista persoanelor cu acces la informații privilegiate este un instrument foarte important de luptă împotriva abuzului. Deci chiar și IMM-urile spun că nu vor să fie exceptate de la acest regulament. De asemenea, dacă ne uităm la trendul actual în ceea ce privește evoluțiile uh, Uh, firmelor de investiții în proprietăți care oferă servicii personalizate persoanelor fizice, vedem că uh, apar brokeri cu uh, cifre de afaceri foarte mare, care însă au foarte puțini angajați. Poate, pot, cifra de afaceri poate să fie de la 1 milion la 100 de milioane. Nu este vorba de sume mici. JP Morgan, de exemplu, uh, se prezintă ca un fel de firmă mică și unii bancheri părăsesc firme mari cum ar fi Goldman Sachs sau Bank of America și intră în afaceri pe cont propriu uh, cu o micro-întreprindere, ca să spunem așa, și nu, nu mi se pare că trebuie să primească vreo derogare. Am șters așadar această excepție. În ceea ce privește tranzacțiile managerilor, manageriale, Comisia a propus ca managerii și asociații, asociații apropiați, de exemplu familia, să uh, publice uh, raportul uh, de acțiuni în termen de două zile. Uh, nu știu de unde a apărut cifra de 25 20 de mii de euro. În directiva anterioară, statele membre au aveau o opțiune de a introduce un prag de 5.000 de euro. Așadar, nu știu de ce am sărit la 20.000 de euro, nu ca opțiune, ci ca, un, ca obligație specifică în regulament. De aceea am șters această prevedere în absența unei justificări sau a unei evaluări de impact. Aștept eh, opinii din partea dumneavoastră în acest sens, însă nu sunt convinsă că trebuie să introducem un prag obligatoriu de 20.000 de euro. Una dintre dezbaterile cele mai mari pe care le-am avut cu agențiile de reglementare și cu colegii a fost uh, supravegherea um, transfrontalieră a datelor contabile. Bineînțeles că este foarte dificil să și chiar aproape imposibil ca autoritățile um, competente să detecteze manipulările transfrontaliere. Autoritățile ne-au spus că în anumite cazuri erau implicate până la șapte cazuri în uh, operațiuni de abuz de piață. Nu putem să ne bazăm pe uh, un acces voluntar la date. Uh, piețele devin din ce în ce mai integrate și întotdeauna va exista un trend spre un abuz de piață transfrontalier. De aceea aș încerca să începem un proces pentru a asigura o cooperare eficientă și un schimb de date coerent între autoritățile naționale de supraveghere. Pentru a remedia acest neajuns, am propus ca autoritățile competente din piețele relevante pentru lichidități să primească um, date de tranzacționare zilnice pentru a ne asigura că autoritățile competente au la dispoziție informațiile necesare pentru a um, putea examina registrele de tranzacționare. Domnul Ferber lucrează pe raportări de tranzacții Însă este vorba de pas, pasul următor. Noi am considerat că fără o soluție în legătură cu atingerea acestui obiectiv, accesul la uh, registrul de tranzacționare este esențial. Pentru articolul 48 am menținut ceea ce se declară la articolul 48 din MIFID că uh, autoritățile de supraveghere pot delega uh, sarcinile de supraveghere uh, părților terțe, astfel completăm ceea ce apare la MIFID și anume că autoritățile de reglementare pot să introducă asemenea proceduri pentru colectarea de date. Sunt conștiente că vorbim despre cantități imense de informație, însă cred că trebuie să începem procesarea undeva și de aceea textul cere uh, un raport pe care să examineze funcționarea uh, tranzacționării transfrontaliere și cum se poate uh, susține în practică executarea acestei sarcini. Cred că trebuie deja să începem să examinăm aceste informații. S-au făcut anumite sugestii și știu că doamna Petikainen a făcut o propunere în acest sens la primul schimb de opinii că uh, Ehm, agențiile de reglementare ar trebui să fie să aibă această competență, însă există îngrijorări în ceea ce privește eh, secretul comercial, concurența, ehm, eh, dacă se pot asig- poate asigura secretul acest, confidențialitatea acestor forma- informații în stadiile inițiale. Dacă vă uitați articolul 17, nu îl voi citi, dar acolo am prevăzut o, uh, un cadru de procesare de date din registrele de tranzacționare. Din nou, în legătură cu informațiile adunate în Singapore și Hong Kong, cum uh, tratăm or, ordinele de plată abuzive, poate că ar trebui să ne uităm la uh, structura taxelor Marcus Ferber și cu mine nu am discutat despre această problemă, însă și el se pare că a ajuns la aceeași concluzie în legătură cu taxele la MIFID. Mie mi se pare important să introducem măsuri pentru a descuraja participanții de pe piață să recurgă la măsuri abuzive. Așadar, ar trebui să introducem o taxă pentru a evita utilizarea abuzivă a ordinelor de plată și am introdus acest lucru în uh, raport, pentru că ratele mari de anulare a plăților au fost legate de practici abuzive. Și ceea ce nu am făcut la început este că am luat un model deja existent, uh, asemenea, asemenea uh, taxe au fost introduse în Copenhaga, Stockholm și Helsinki pentru a împiedica introducerea de ordine excesive Uh, această taxă este un, de un cent pe ordin după, uh, până la un anumit număr de tranzacții. Așadar, am introdus o structură de taxe, însă sunt deschisă să purtăm discuții suplimentare. Este vorba de un trend care există, uh, introducerea de taxe, bursa italiană, bursa din Londra și bursa germană au luat și ele inițiative de a introduce taxe asemănătoare. Această practică există deja. Poate vă aduceți aminte că la Singapore, când am discutat despre introducerea excesivă de ordine, uh, bursa de la Singapore ne-a spus că o metodă uh, foarte simplă de împiedicare a acestui abuz este să introducem o uh, structură de taxe. Am prevăzut acest lucru la articolul 21. După aceea, în ceea ce privește managerii dacă pot să tranzacționeze propriul cont în anumite perioade. Domnul Clintz spusese în primul schimb de opinii că ar trebui să interzicem tranzacțiile din partea managerilor pe contul propriu. Mie mi s-a părut că se merge prea departe și am început să examinez posibilitatea unei idei de a exista, de a introduce o fereastră de tranzacționare pentru ca managerii să poată să tranzacționeze în anumite perioade. Deci ei vor fi vor avea o interdicție de tranzacționare, dar vor avea anumite perioade unde această tranzacționare va fi permisă. Și ajungem aici la comisie și la măsurile ESMA, pentru a adopta condiții pentru, adoptarea, pentru aprobarea acestor ferestre de tranzacționare. Eu nu sunt în favoarea unei interdicții totale, însă, după cum spuneam, cred că trebuie să existe anumite reguli pentru a stabili începutul și sfârșitul perioadei ferestei de tranzacționare și anumite circunstanțe când nu ar trebui să se tranzacționeze. Este clar că managerii au acces la informații privilegiate, dețin acțiuni în propriile companii, așadar trebuie să introducem reguli aici. În legătură cu tranzacționarea de frecvență înaltă, uh, acest, acest, această problemă apare într-o serie de rapoarte internaționale aceste tranzacționare cu frecvențe înalte nu reprezintă un abuz în sine, însă permite și facilitează abuzul pe o scară mai largă și mai dificil de, de detectat. Mai în detaliu, spunem aici că este destul de clar ceea ce trebuie făcut, că nu este foarte clar ceea ce trebuie să facem. Am cerut studii suplimentare pentru a examina impactul tranzacționării de înaltă frecvență asupra abuzului Uh, experții internaționali trebuie să examineze legătura dintre această tranzacționare cu frecvență înaltă și abuzul de piață. Uh, în felul în care putem să avem indicații în legătură cu intențiile de abuz de piață, Comisia a interzis prin regulament trei practici abuzive, spoofing, layering și cold stuffing, Însă nu sunt singurele probleme cu care ne vor confrunta în următorii 5-10 ani. Așadar, este foarte important să rămânem la zi cu trendurile din acest domeniu. Astfel se reflectă și dezbaterea actuală din Statele Unite. Uh, Comisia de transacționare a acțiunilor mobiliare a uh, înființat o subcomisie pe uh, tranzacționarea cu frecvență înaltă, prezidată de un uh, economist șef, are, există mai multe grupuri de lucru, unul care definește această tranzacționare cu frecvență înaltă, al doilea grup examinează dacă trebuie să existe mai multe categorii de tranzacționare cu frecvență înaltă și um, dacă ar trebui să existe distinții între aceste activități de uh, tranzacționare, se mai un alt grup uh, tratează supravegherea acestor tranzacții și al patrulea grup, patrulea grup de lucru examinează structurile macroeconomice uh, de pe piață pentru a identifica structuri de perturbare a pieței și a găsi instrumente de contracarare a acestora. În Statele Unite se lucrează așadar asupra unor soluții. Statele Unite ne-au, ne-au întrebat ce fac uh, ce facem noi în Uniunea Europeană și am încercat să dau un răspuns prin raportul meu acestor probleme. M-am bucurat că la MIFID domnul Ferber are o atitudine foarte strictă în legătură cu abuzul de piață și uh, tranzacțiile de frecvență înaltă. După, după aceea, uh, mai vorbim despre protecția uh, martorilor, amendamente 45, 47, am 49, uh, am, uh, confiden, am subliniat confidențialitatea persoanelor implicate. Martorii trebuie să fie protejați de uh, tratamente adverse la locuri de muncă și am introdus și un cadru pentru raportare care corespunde cu propunerea MIFID. Deja am încercat să mă asigur că vom putea să anticipăm schimbările de viitor, pentru că, după cum știți, piețele cu tranzacționare electronică sunt foarte rapide, trebuie să avem un cadru care să prevadă evoluțiile din viitor. Am introdus aici posibilitatea unor acte delegate pentru a putea actualiza legislația cu posibilitatea de a legisla practici de abuz pe piață. Există câteva mici schimbări care mi se par mai de ordin tehnic uh, pentru a, acoperi toate tranzacțiile extrabursiere, toate uh, instrumentele financiare, nu doar acțiunile, uh, instrumentele derivate, uh, asigurarea resurselor necesare pentru ESMA și Uh, să împiedicăm influența asupra autorităților competente a oricărei persoane implicate într-o anchetă. Acestea sunt propunerile mele actuale pentru reglementare. Sunt sigură că nu sunt exhaustive și că dumneavoastră veți dori să aduceți elemente suplimentare. Aștept uh, discuția cu raportorii din umbră în viitor. Câteva comentarii finale în legătură cu directiva. Am redactat o directivă foarte simplă pentru că câteva din aceste probleme trebuie să fie tratate de către Comisia Libe. Uh, am, așteptăm, am așteptat de câteva luni să uh, se numească un raportor. Uh, Comisia Libe, în loc să pună accentul pe conținutul directivei, a început o bătălie procedurală, pentru că sunt convinsă că abuzul de piață este foarte grav pentru noi. Abuzul de piață crește. Dacă ne citiți uh, rapoartele din uh, piața finan- din presa financiară, vă dați seama că acest lucru este o problemă. Trebuie să avem uh, instrumente pentru a rezolva această problemă. M-am limitat foarte mult în directiva actuală pentru a schimba data de intrare în vigoare a directivei pentru sancțiunile penale, penale, pentru că acestea trebuie să, să intre în vigoare cu un an, nu după doi ani. Uh, clauza de revizuire trebuie să fie de asemenea un an și nu doi ani. Nu putem să așteptăm atât de mult timp până când uh, statele membre introduc aceste sancțiuni penale. Așadar, Comisia trebuie să raporteze Parlamentului European în termen de 2 ani de la intrarea în vigoare. Pentru a putea face schimbările necesare, și pentru a nu trebui să așteptăm 5-6 ani pentru a vedea dacă, dacă aceste sancțiuni funcționează. Nu am mai introdus uh, detalii aici, însă vreau să las acest lucru pentru raportorii din Comisia Libe. Aș dori ca Comisia Libe să se apuce de lucru și să nu uh, se mai lupte pe probleme procedurale. Vă mulțumesc! Very much, Charlene, and, uh, I think... Mulțumim foarte mult, Arlene. Acest raport a fost unul uh, foarte bun, această prezentare. Îți mulțumim uh, și pentru toată asistența pe care mi-a acordat-o, cel puțin mie, pe parcursul uh, acestui proces și Jean-Paul Gozesc probabil este de acord cu mine pentru că și el este implicat din partea Comisiei în uh, acest demers. Trecem acum la raportorii din uh, umbră, unde aceștia vor fi înlocuiți uh, de alți colegi. Din partea PP, Jean-Paul Gozes. Mulțumesc, doamnă președinte. În mod excepțional astăzi, o înlocuiesc pe uh, Sirpa Pietikainen, care vă roagă să o scuzați pentru că a fost obligată să se întoarcă în uh, Finlanda, însă mi-a lăsat uh, ceva scris și voi încerca să citesc uh, opinia sa. Mai întâi, evident, uh, Sirpa ar dori să-i mulțumesc doamnei McCarthy pentru toată munca făcută, pentru aceste amendamente și pentru metoda sa de lucru care permite o bună uh, colaborare. Însă o felicită pe doamna McCarthy pentru dorința sa de a îmbunătăți supravegherea transfrontalieră a piețelor uh, și pentru încercarea de a abilita um, uh, autoritățile statelor membre să supravegheze așa cum trebuie piața lichidităților. În paralel, dânsa dorește să oblige uh, operatorii de pe piață să uh, ofere informații legate de registrele de uh, ordine uh, și asta e clar uh, uh, că a constituit un pas în direcția cea bună. Uh, dânsa dorește, într-un context în care piețele sunt din ce în ce mai complexe și reprezintă probleme din ce în ce mai mari, ca această discuție să continue pentru a putea găsi soluții din ce în ce mai bună. Autoritățile din statele membre nu au probabil resursele necesare pentru a asigura o supraveghere riguroasă. Sirpa Pieticainen dorește să ne uh, axăm pe această problemă mai întâi, înainte de a dezvolta chestiuni complementare. În ceea ce privește eliminarea totală a categoriei uh, OTF-urilor, uh, dânsa aprobă această poziție și argumentele care susțin că noua categorie nu face altceva decât să creeze mai multă complexitate și să creeze mai multe posibilități pentru abuzul de piață. Cu toate acestea, ar putea fi probabil oportun să se definească mai strict categoria OTF-urilor în linia care a fost Uh, uh, indicată de Marcus Ferber pentru MIFID. Sirpa Pietikainen uh, aprobă eliminarea clauzelor de excepție care se uh, aplică IMM-urilor pentru că consideră ca și dumneavoastră că faptul că uh, s-ar putea elabora anumite uh, liste pentru acestea este un uh, aspect uh, important uh, din perspectiva abuzului de piață, dar și din perspectiva încrederii uh, piețelor. Uh, Uh, prin urmare, aici are aceeași poziție ca și dumneavoastră. Dorește să vă felicite și dânsa pentru propunerea care vizează uh, situația în care ESMA ar putea să pună la punct un comitet uh, consultativ până în iunie 2014 pentru a identifica posibile abuzuri de piață și asta în cazul tranzacționării de frecvență înaltă. Ideea unei platforme de negociere este o idee bună pentru că ar putea să împiedice înaintarea unor ordine abuzive în ceea ce privește uh, plagul de 20.000 uh, de euro pe care l-ați evocat uh, și dumneavoastră. E bine, e clar că e în interesul piețelor să se elimine acest prag cu totul. Prin urmare, ar fi eventual posibil să căutăm să găsim niște praguri inferioare pentru a putea găsi o soluție practică. Uh, în cele din urmă, dânsa dorește să ridice o ultimă întrebare, cea a definirii informațiilor privilegiate legate de instrumentele derivate uh, pe materii prime. Dânsa înțelege că din această perspectivă mai există nevoia de a clarifica lucrurile și de a uh, ne axa pe uh, definiția actuală pe cât posibil pentru a putea găsi o definiție practică care să permită o adecvare mai bună a regulilor la circumstanțele piețelor. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Doamna președintă, mulțumim foarte mult. Acum, din partea grupului ALDE, Filip uh, Becker are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi vorbi în numele domnului Clint, care ar dori să-și ceară scuze pentru faptul că nu a putut să fie uh, aici pentru a-și prezenta singur opiniile pe care mi le-a uh, scris uh, mie. Aș dori să mulțumesc doamnei raportor în numele său pentru buna cooperare de până acum și m-aș referi la anumite chestiuni individuale pe care dânsul vrea să le aducă în discuție. Mai întâi, în ceea ce privește sfera de cuprindere, domnul Clint nu este de acord cu raportorul, cu amendamentul raportoarei care exclude uh, facilitățile de tranzacționare din uh, starea de cuprindere acestui regulament, pentru că asta uh, contravine dorinței Comisiei de a acoperi toate evoluțiile piețelor. În ceea ce privește informații privilegiate, se salută amendamentele 2 și 3 care vizează informațiile privilegiate, mai ales în cadrul preluărilor. Uh, Uh, și acest demers, după părerea dânsului, trebuie continuat. Domnul Clinț susține cu tărie stabilirea unor cerințe uniforme pentru conținutul și formatul uh, informațiilor privilegiate din cadrul Uniunii Europene pentru a facilita povara administrativă pentru companiile de toate uh, dimensiunile în ceea ce privește um, tranzacționările efectuate de uh, manageri. Probabil că pragul de 20.000 de euro ar putea fi considerat mic în anumite state membre, însă, pe de altă parte, acesta ar putea uh, fi considerat uh, ca un prag semnificativ în alte state membre. Prin urmare, acest aspect ar mai trebui uh, luat în considerare în viitoarele discuții. Domnul Clin se salută și introducerea unei fereste de tranzacționare, însă consideră că trăsăturile unei astfel de fereste trebuie stabilite clar pe viitor. În ceea ce privește tranzacționarea de înaltă frecvență, domnul Clint consideră că trebuie făcute cercetări suplimentare pentru a vedea dacă acest tip de uh, practici uh, sunt folosite pentru manipularea pieței. Dânsul propune așadar și salută inițiativa de a uh, constitui un grup de experți care să se ocupe de acest subiect. În ceea ce privește supravegherea ordinelor transfrontaliere. Domnul Clint uh, susține eforturile de a consolida mecanismele de supraveghere transfrontalieră pentru a evita manipularea pieței care are uh, loc în diverse locuri. Uh, în ultimul rând, însul este de acord că autoritățile competente ale piețelor în ceea ce privește lichiditățile și instrumentele financiare ar trebui să fie împuternicite și să aibă acces la anumite informații esențiale pentru a preveni abuzul de piață. Dânsul așteaptă colaborarea viitoare și viitoarele discuții interesante doamna președinte. Totul ți-a apăs pe uh, buton. Vă mulțumim foarte mult, uh, iar acum uh, din partea verzilor, Pascal. Nu cred că din partea acelei e, e cineva în uh, sală. Așadar, uh, tu ai cuvântul. Foarte bine. Nu voi enumera toate uh, punctele cu care sunt de acord în acest raport, pentru că uh, asta mi-ar lua tot timpul de intervenție, însă mă voi limita la a uh, marca sprijinul puternic al grupului verzilor pentru aproape toate propunerile care au fost făcute în acest raport pentru a îmbunătăți uh, Uh, controlul, uh, prevenția și nivelul sancțiunilor pentru abuzul de piață. M-aș concentra așadar pe patru aspecte, uh, completând cele ce apar deja în raport. Primele se leagă de tranzacționarea de frecvență înaltă. Susțin propunerea care a fost înaintată de Arlene în raportul său. Există aici, aici însă o întrebare în legătură cu cifra care a fost uh, propusă. Uh, adică 250 de ordine pe uh, tranzacție. Este o cifră care provine de pe urma unor decizii care au fost uh, luate pe o piață americană. Am avut discuții cu diversi uh, actori ai uh, pieței și am înțeles în aceste discuții că am putea să fim mai ambițioși decât uh, această cifră care provine dintr-o formă de autoreglementare a pieței americane. Prin urmare, aș fi deschis la dezbaterea uh, acestui subiect, să vedem cât de pertinentă este cifra care a fost uh, trecută în acest raport. Probabil am putea fi mai uh, ambițioși. Uh, principiul oricum se bucură de sprijinul nostru. Apoi, în ceea ce privește controlul abuzurilor de uh, piață, uh, atunci când vorbim de mai multe uh, platforme, uh, de platforme transfrontaliere sau uh, de uh, locuri de tranzacționare transfrontaliere. Oricum, suntem în Europa și, uh, clar, uh, piața europeană interesează cel mai mult. Această complexitate însă a pieței uh, facilitează anumite manipulări uh, ale pieței și complică sarcina celor care trebuie să reglementeze situația. Prin urmare, e important să mergem pe direcție direcția pe care a pornit doamna raportor, adică să consolidăm uh, carnetul de uh, ordin, registrul de ordine, pentru ca autoritățile de reglementare să aibă o imagine globală în legătură cu deciziile luate și în legătură cu ordinele care trec prin diverse platforme. Am putea să mai lucrăm asupra modalității de a obține toate acestea, însă uh, cred că prioritatea absolută trebuie dată acestui uh, punct, după părerea grupului nostru, pentru că asta ar permite să identificăm abuzurile de uh, piață într-o manieră mult mai uh, eficace. Al treilea aspect vizează sancțiunile. Clar, putem uh, să uh, avem uh, dispozitive de control, însă știm foarte bine că dacă sancțiunea nu este la înălțimea abuzului pieței, atunci, până la urmă, nu ne facem decât pe plac, dar la final rezultatele nu sunt cele scontate. Cred că putem să mergem mai departe decât propunerile care se regăsesc în raportul lui Arlene în ceea ce privește armonizarea sancțiunilor administrative și în ceea ce privește armonizarea la un nivel disuasiv. Pentru că știm că în anumite state sancțiunile financiare sunt uh, foarte uh, blânde. Știm că uh, Uh, niciunul dintre noi dorește să uh, deschidă uh, poarta spre un arbitraj între state pentru a putea să avem o anume direcție în ceea ce privește sancțiunile administrative. Nu mă refer la sancțiunile penale pentru că ele sunt cu totul altă dimensiune. Însă în ceea ce privește sancțiunile administrative, cred că ar trebui să vizăm anumită armonizare care să contribuie vast la eficiența acestei directive și la o mai bună funcționare a pieței unice. Și acum un ultim punct în legătură cu care aș dori să intervin. E problema um, conceptului de whistleblowers. E vorba de un dispozitiv intern la nivelul întreprinderilor care este absolut necesar și aici am putea să ne întrebăm legătură cu uh, posibilitatea de a avea un dispozitiv care să ne permită să um, avem uh, o percepție uh, externă, deci un circuit care se treacă dincolo de uh, interiorul companiilor. Deci un sistem de alertă care să ne alerteze la chestiunile externe, pentru că există anumite forțe sau presiuni care pot să apară în acest mediu. Ar trebui să existe un circuit direct cu o parte terță, care putea să fie ESMA sau poate alte entități, deci un uh, sistem de alertă intern și un circuit uh, spre exterior care să presupună că se pot uh, compila într-un anumit centru anumite informații anonime care ne-ar putea permite să punem în funcțiune așa cum trebuie acest dispozitiv și uh, cu asta închei uh, cele patru uh, comentarii pe care doream să le uh, fac. Oricum, uh, avem amendamente înaintate din partea grupului nostru, însă, uh, în general, suntem de acord cu celelalte dispoziții care se regăsesc în acest raport. Much, um... Mulțumesc foarte mult. Nu mai văd pe nimeni din partea GUE care să ia cuvântul. Ca urmare, trec la Godfrey Bloom. Mulțumesc foarte mult. Am vrut și eu să ridic o avertizare aici. Știu că intențiile sunt bune, dar după 35 de ani uh, în domeniu, știu că deseori piața este cea care câștigă în fața reglementărilor, pentru că autoritățile de reglementare uh, cred că um, au capacitatea de a înțelege exact ceea ce se întâmplă pe piață, însă nu e întotdeauna cazul. Am lucrat uh, timp de 12 ani în serviciile financiare și am văzut că americanii au încercat să introducă un uh, instrument de modernizare pentru ehm, tranzacțiile legate de mărfuri și de materii prime. Acesta a fost publicat în 2000 eh, și efectul pe care l-a avut acest instrument a fost să transfere absolut totul în afara bilanțului. Deci, de fapt, nu s-a schimbat nimic, pentru că, așa cum spuneam, până la urmă piața este cea care câștigă. Uneori, însă, există și consecințe neintenționate și lucrurile devin chiar mai rele prin uh, aplicarea reglementărilor. De aceea am vrut să vă atrag atenția și să lansez o avertizare față de abordarea dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult și acum alți vorbitori, domnul Marcus Ferber. Mulțumesc! Nu pot decât uh, să o felicit pe raportoarea noastră, atrăgând totuși atenția asupra anumitor puncte. Cred că trebuie să mm, înțelegem că nu trebuie să amestecăm filialele și societățile mamă. Cred că acest lucru este periculos. În raportul meu uh, despre MIFID am încercat să țin cont de tot ceea ce se întâmplă pe piață din punct de vedere al MIFID. Care sunt noile categorii, ce restricții trebuie să se aplice pentru anumite produse. Ei bine, toate acestea, da, sunt acceptabile. Însă atunci când este vorba despre MIFID, la abuzurile de piață trebuie să ținem cont de ele, dar dacă estimăm că ele nu se aplică și la MIFID, atunci ar trebui să revenim asupra OTF-urilor pentru a introduce mai multă coerență. Nu putem să rezolvăm lucrurile prin intermediul regulamentului privind abuzurile de piață, ci prin intermediul MIFID. În ceea ce privește tranzacțiile de înaltă frecvență, strategia mea este uh, diferită. Eu nu cred că um, acest element trebuie să intre la abuzul de piață. Avem nevoie de elemente concrete. Uh, S-a vorbit despre cele 250 de ordine. Domnul Canfan are dreptate. Mie această cifră nu mi se pare deloc justificată. Uh, putem să avem o poziție fiecare, însă ea trebuie să se reflecte în realitate. Nu putem să inventăm niște uh, rapoarte și niște rate așa. Uh, deci trebuie să facem foarte clar diferența între ceea ce intră în cadrul MIFID și ceea ce intră la abuzul de piață, dacă vrem să păstrăm uh, coerența demersului nostru. Iată uh, ce uh, am vrut să spun pe fond. În principiu, raportul meu privind MIFID um, acoperă și tot ceea ce reprezintă o posibilitate de abuz. În cazul nostru de față, punctul de plecare ar trebui să fie altul. Cu aceste rețele uh, transfrontaliere, trebuie să avem o decizie strategică, trebuie să alegem o linie pe care să o urmăm pentru a nu avea demersuri diferite între cele două reglementări. Cred că este foarte important să ținem cont și de durata diferitelor elemente pentru a mm, avea o coerență, pentru că altfel niciuna dintre cele două legislații nu va fi durabilă și va fi negativă și pentru Consiliu și pentru uh, Parlamentul European. Mulțumesc foarte mult, Thomas Mann. Mulțumesc, doamnă președinte. Arlin, ai auzit foarte multe complimente, la care se adaugă și uh, cuvintele mele. Iar pentru colegul care a lucrat la City în Londra și care ne-a spus că oricum piețele sunt mai inteligente decât autoritățile de reglementare, da, e adevărat, se tot zice asta. Se tot zice că piețele vor face oricum ce vor ele, indiferent care vor fi deciziile luate de autoritățile de reglementare. Dar noi nu trebuie să acceptăm așa ceva. Știu că avem foarte multe mm, obligații pe care trebuie să le respectăm, însă Sunt de acord că trebuie să intervenim, sunt de acord că trebuie să creăm condiții în baza cărora să putem avea niște acțiuni controlate pe piață și în ceea ce privește tranzacțiile. Aceste tranzacții de înaltă frecvență ne arată clar că abuzurile de piață pot fi absolut enorme în acest domeniu. Uh, lucrările Comitetului Consultativ uh, până în 2015 pot părea unora un obiectiv prea ambițios, eu nu cred. Uh, acum, uh, în legătură cu cifra ordinelor despre care a vorbit Pascal, cred că putem fi și mai ambițioși aici. Ne putem uita la ce s-a întâmplat pe piața americană și ne putem inspira de acolo, pentru că cred că lucrurile ar putea funcționa. De asemenea, Arlin, la amendamentul 26, unde se vorbește despre emitenții de instrumente financiare și despre IMM-urile care sunt scutite de întocmirea unei astfel de liste, aș vrea să înțeleg de ce se aplică o astfel de scutire. Eu sunt foarte interesat de IMM-uri, da? Ă, înțeleg că nu se pot compara cu mari investitori, dar dacă există o piață, trebuie să existe și o listă, nu? Și să spunem că dacă se aplică o exceptare, pentru instrumentele admise la tranzacționare, e bine, această listă trebuie să includă persoanele care au posibilitatea să aibă acces la informații privilegiate și să poată să le comunice și să le utilizeze. Acum, sancțiunile. În ce măsură sancțiunile devin disuasive? Cred că avem nevoie aici de instituții, avem nevoie de structuri uh, avem nevoie ca statele membre să se implice mai activ din punct de vedere al sancțiunilor. nu trebuie să ne abținem de la astfel de sancțiuni numai pentru ca bursele noastre să fie mai înfloritoare. Nu, într-adevăr, piețele trebuie să fie deschise, dar să fie mai clare, iar Parlamentul trebuie să aibă o poziție fermă în acest sens. Sunt de acord cu poziția de bază a lui Arlin din acest uh, raport și cred că Marcus Ferber va fi un avocat foarte bun um, care se va asigura că cele două rapoarte nu se vor contrazice și nu vor intra în concurență unul cu celălalt. Sper că data viitoare vom avea o reuniune care să fie și uh, transmisă pentru ca toată lumea să fie la curent cu ceea ce se întâmplă în cadrul comisiei noastre. Pentru că eu cred că e foarte important să uh, se știe ce se întâmplă în uh, comisia noastră. Cred că avem nevoie de niște condiții cadru clare. Nu e nimic uh, abuziv pentru piață. Mulțumesc, doamna președintă. Cred că um, toate reuniunile noastre sunt transmise online, cu excepția ocazională a celor de la Strasburg. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Nu cred că a mai cerut nimeni cuvântul, dar am și eu câteva observații. Așa cum a spus și Arlin, într-adevăr am avut o deleg- o vizită foarte fructuoasă a delegației Econ în Asia, unde am avut uh, posibilitatea să adresăm foarte multe întrebări către foarte mulți oameni și trebuie să recunoaștem că piețele de acolo nu sunt atât de complexe și nu acoperă atât de multe tipuri de tranzacții ca cele de la Londra. Dar oricum um, am avut un schimb interesant de păreri și Arlin a integrat deja unele aspecte despre care am vorbit noi acolo. La Uh, aspectele legate de OTF, de sistemul organizat de tranzacționare, care se regăsesc și în raportul lui uh, Marcus Ferber despre MIFID. Și eu am niște îngrijorări legate de aplicabilitatea acestei categorii și poate că trebuie să facem o schimbare aici. Din punctul meu de vedere, mă întreb dacă este corect să interzicem utilizarea capitalelor uh, proprietare, care înseamnă că, de fapt, vom avea posibilitatea sau nu să găsim o, mm, un instrument de evaluare pentru a înțelege exact ce înseamnă acest uh, capital de formare a pieței. Uh, aceasta este poziția pe care au adoptat-o și Statele Unite, într-adevăr, dar trebuie să vedem dacă putem aplica un simplu procentaj. Chiar dacă această, acest instrument de măsură nu este suficient și se scapă pe aici pe acolo o parte din capitalul care ar trebui să fie uh, inclus aici, nu este atât de grav atât timp cât avem posibilitatea să includem cea mai mare parte. Însă, uh, Trebuie să vedem și care ar fi sancțiunile dacă se încalcă regula aici. Cred că recent în Financial Times uh, se spunea că anumite aspecte legate de legislația privind abuzul de piață nu sunt pozitive pentru încurajarea investițiilor pe termen lung. Cred că obiectivul unui astfel de articol era să sugereze că există și alte categorii de informații. Nu recomand neapărat acest lucru, dar cred că ar fi bine să analizăm puțin situația și să vedem dacă așa stau lucrurile, pentru că sigur că în general suntem în favoarea încurajării investițiilor pe termen lung. Nu spun că articolul avea dreptate, dar m-a făcut să mă gândesc. Și sunt foarte interesată și de ideea supravegherii carnetelor de ordine transfrontaliere. Uh, cred că trebuie să ne gândim la o standardizare și să identificăm acest gen de aspecte care au fost, care sunt deja abordate um, și cred că toate aceste lucruri fac parte din um, perspectivele mm, de termen lung care trebuie să ne permită să avem um, un control mai bun, pentru că nimic nu se întâmplă în timp real, într-adevăr, însă trebuie să fim realiști și uh, să vedem cum putem um, stabili bazele pentru acest gen de obiective în toate actele legislative pe care le adoptăm. Așa cum uh, spunea Arlin, mecanismele din, acest, din această legislație au fost deja testate, însă mă întreb dacă ar trebui să le aplicăm la fiecare ordin sau numai la fiecare mesaj, pentru că avem o diferență. Chiar și la tranzacțiile de înaltă frecvență, emiterea unui ordin și aplicarea acestui mecanism nu înseamnă că vom reu- că se va reuși o adevărată supraveghere sau o supraveghere completă. Și atunci mă întreb, mă întreb dacă nu ar trebui să aplicăm această supraveghere mai degrabă la mesaje și nu la ordine. Trebuie să vedem proporționalitatea uh, și proporționalitatea taxelor care se aplică. E adevărat că investitorii mm, le termen lung se mm, plâng de uh, acest mecanism de taxare, având în vedere care este importanța um, tranzacțiilor de înaltă frecvență în arhitectura generală a tranzacțiilor. Ridic acest subiect uh, fără a susține că trebuie neapărat să abordăm aceste aspecte la abuzul de piață și nu la MIFID. Întorcându-ne la directivă, înțelegem că Comisia Libe are un rol în a se asigura că sancțiunile penale urmează aceeași tendință. Fie că este vorba despre un dosar tratat de comisia noastră sau de uh, ceva care are legătură cu mediul. Într-adevăr, trebuie să armonizăm aceste lucruri pe viitor. Însă, nu trebuie să facem asta uh, de la caz la caz, de fiecare dată când avem uh, o situație, să luăm o decizie despre ce trebuie să facem. Nu, trebuie să stabilim niște principii de bază pe care să le respecte toată lumea. Și cred că uh, Comisia Econ ar fi foarte bucuroasă să poată respecta niște principii pe care cei de la Libe le vor um, stabili. Nu știu dacă se poate ajunge la o armonizare foarte mare în acest moment, pentru că există deja niște state membre care aplică niște sancțiuni penale mult mai severe decât altele, iar alte state membre nici nu au astfel de sancțiuni. Deci, cred că trebuie pentru moment să avem un regim de armonizare minimă, așa cum a propus și Comisia. Și ar fi greșit dacă sancțiunile administrative și sancțiunile uh, penale ar ar fi considerate ca o amenințare dublă. dacă există uh, posibilitatea aplicării unor sancțiuni penale, acest lucru ar trebui să se facă separat și am spus acest lucru și în directiva privind necesarul de capital. Este într-adevăr un aspect care continuă să fie în discuție și trebuie să-l să rezolvăm aici în Parlament, spunând că sancțiunile administrative nu trebuie să vină să înlocuiască regimul sancțiunilor penale existent la nivelul statelor membre. Și asta va intra și în um, um, raportul tratat de Arlin și știu că Arlin uh, va respecta lucrurile care au fost deja sau care sunt în curs de a fi deja decise pentru um, actele privind necesarul de capital. Cred că avem timp să ascultăm și poziția Comisiei. Cu acordul raportorului, da, cred că Comisia este prezentă și poate lua cuvântul. Mulțumesc, uh, îi mulțumim și noi uh, lui Alin McCarthy pentru raportul pe care ni l-a prezentat, pentru că merge pe aceeași linie ca și propunerea comisie, pe, Comisiei pentru întărirea uh, controlului asupra piețelor. Sigur că există niște aspecte unde noi am dorit să păstrăm uh, conținutul propunerii Comisiei pentru că ni s-a părut a fi proporționat, mai ales în ceea ce privește derogările pentru IMM-uri, credem că această abordare deja este una, una echilibrată și precisă. De asemenea, dorim să subliniem, așa cum s-a spus deja de către raportoare și de către domnul Ferber, există necesitatea de a păstra o coerență între cele două uh, acte legislative. Unele elemente din raportul de față credem că s-ar potrivi mai bine din punct de vedere al cadrului legal în directiva privind MIFID, dar oricum lucrurile merg pe drumul cel bun și mă gândesc mai ales la cu excepția, îmi cer scuze, uh, a mm, eliminării categoriei OTF. Trebuie să spunem foarte clar că orice tip de platformă de uh, tranzacționare, fie că intră în OTF sau MTF, trebuie să fie acoperită de uh, niște reguli care să privească um, abuzul de piață. De asemenea, ESMA lucrează deja pe aspectele de, legate de tranzacțiile de înaltă frecvență și pe aspecte legate de abuzul de piață în cadrul MIFID. Uh, deci există eforturi care se fac în prezent și care trebuie neapărat să continue. Câteva cuvinte și despre sancțiuni. Sigur că este important să avem o abordare coerentă cu ceea ce se discută în alte propuneri, cum este uh, propunerea mm, privind uh, rezervele de capital și este și important din punct de vedere al aplicării regimului uh, general uh, MIFID și MAD. Așadar, spuneam că este important ca termenul care este lăsat pentru transpunere la nivelul statelor membre să fie suficient pentru a permite adoptarea unei legislații de bună calitate. Cred că Parlamentul este pe drumul cel bun uh, pe această tematică și Uh, continuăm să așteptăm cu nerăbdare să intrăm într-o uh, dezbatere cât mai productivă care să ne permită să ajungem la o uh, soluție până la sfârșitul acestui an, așa cum s-a spus. Mulțumesc foarte mult și acum îi dau din nou cuvântul lui Arlene. Because I think that... Voi încerca să fiu succintă pentru că, după cum am spus de la început, am încercat să intru mai în detalii, sunt foarte deschisă la sugestii am încercat să stabilesc câteva idei inițiale și după aceea pe această bază să continuăm cu raportorii din umbră pentru a vedea cum putem îmbunătăți aceste propuneri. Mi se pare important să răspund la această întrebare dacă concurăm uh, cu MIFID. Uh, nu mi se pare că este cazul. L-aș ruga pe domnul Ferber să respecte faptul că dacă eu lucrez pe o lege în legătură cu abuzurile de piață, în legătură cu fragmentarea pieței, unde discutăm fragmentarea piețelor sau uh, tranzacționarea de în altă frecvență reprezintă probleme, sunt obligate să pună acest lucru în raport. Faptul trebuie să mă refer la aceste probleme. Nu pot să spun că nu reprezintă probleme pentru regulamentul de abuz pe piață. Nu spun că încerc să evit că ar trebui să, încep, să evităm dubla reglementare. Spun că aceste teme trebuie să fie numite, uh, însă rapoartele noastre sunt uh, destul de asemănătoare din punct de vedere al calendarului, așadar atunci când vorbim despre sedii suplimentare de tranzacționale și fra, că fragmentarea pieței duce la un abuz, la, o, la posibilități mai mari de abuz pe piață. Doar din acest motiv menționez aceste lucruri în raportul meu. Mai există probleme pe care trebuie să lucrăm mai mult și m-aș bucura dacă ați mi-ați prezentat idei suplimentare. În pentru a răspunde comisiei în legătură cu derogația IMM-urilor. Aș dori ca comisia să ia notă de faptul că IMM-urile nu au cerut această derogare. Ele se văd ca o parte a acestei directive și aș, ar dori să uh, se conformeze uh, la această directivă. Dumneavoastră considerați că trebuie să găsim o modalitate de a uh, ușura povara administrativă, însă mie nu mi se pare că se justifică acordarea acestei derogări atunci când IMM-urile spun că nu au nevoie de această derogare. Nu li se pare că povara administrativă uh, constă în această problemă. Trebuie să ne gândim în legătură cu uh, tranzacțiile de frecvență înaltă. Nu am dat concluzia finală. Eu spun doar că trebuie să ne gândim, să examinăm acest tip de tranzacționare Trebuie să ne gândim în ce direcție trebuie să mergem. Și, cu respect pentru comisie, aici trebuie să acceptăm uh, condițiile stabilite de noi și să stabilizăm acest uh, proces prin responsabilizarea ESMO, ESMA. Nu spun că acum am terminat lucrul și trebuie să așteptăm ce spune EPSA. Trebuie să examinăm cum se potrivește legislația noastră cu alte jurisdicții din lume și pe mine mă preocupă doar probleme de, problemele de abuz pe piață. Există, și bineînțeles, și alte probleme care sunt mai bine tratate în MIFID. Pascal a vorbit despre sancțiuni. Acestea trebuie să fie examinate mai detaliat. Mi se pare important, domnule, domnule președinte, ați spus și dumneavoastră, să nu subestimăm puterea și eficiența sancțiunilor administrative. Nu este vorba de amenzi pentru parcare sau pentru depășirea vitezei. Este foarte important să avem instrumente de descurajare și m-aș, aș fi foarte dispusă să examinăm alte posibilități de a acționa în acest sens. Îi mulțumesc, domnule Gozes, pentru comentariile în numele doamnei Peticainen. Am uh, vorbit cu ea în legătură cu câteva dintre aceste probleme și, în, și vom continua dialogul. Îi mulțumesc și domnului Man pentru comentariile sale. Din nou, consider că este un raport în primă, o, în o primă redactare a raportului. Trebuie să ne aducem aminte de acest lucru. Trebuie să îi ascultăm pe cei care au experiență în domeniu și ceea ce mă aduce la domnul Blum. De obicei sunt obișnuită ca domnul Blum să mă ia de sus atunci când fac asemenea comentarii. El are experiență de 35 de ani în City, la Londra, 12. Însă, 12 ani este o perioadă destul de lungă de neparticipare la piață, pentru că schimbările se, sunt foarte rapide și uh, eu mă bazez pe autoritățile de reglementare care lucrează de zi cu zi cu piața. Știm că băncile încearcă să uh, treacă pe lângă reguli sau să le evite. Însă asta nu înseamnă că noi trebuie să nu actualizăm regulile și legile. Oricum, domnule Blum, cred că viziunea dumneavoastră este într-un fel umbrită de faptul că nu aveți o opinie foarte bună în legătură cu Europa. Nu sunteți conștient că există o activitate transfrontalieră, nu o susțineți, însă trebuie să existe reguli pentru aceste activități. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult. Termenul pentru amendamente este 8 mai și le vom discuta. Marcus, doreai să intervin? Scuze, nu te-am văzut. Am doar o întrebare în legătură cu calendarul. După cum am spus, sunt interesat de coerență. Dezbaterea raportului meu va fi la sfârșitul acestei luni, după sesiunea de la Strasburg. În ceea ce privește votul, ar fi bine dacă am putea să votăm împreună, pentru că mi se pare periculos să uh, votăm pe un raport și pe MIFID după aceea. Ar trebui ca aceste două să fie sincronizate pentru că trebuie. Sunt perfect de acord și eu Uh, aș dori ca voturile să aibă loc împreună. Foarte bine, vom face acest lucru. Votul va avea loc în 9 iulie. Vot sincronizat pentru cele două rapoarte. Și dacă apar schimbări la un dosar, atunci aceste schimbări vor afecta și celălalt dosar, pentru că trebuie să votăm, trebuie să uh, coordonăm lucrurile între cele două rapoarte. Asta înseamnă că probabil vom ajunge în septembrie la plenară. Deci, din nou, sincronizarea votului cu raportul MIFID. Vă mulțumesc, mă uit să văd dacă Toată lumea este pregătită pentru următorul punct de pe ordinea de zi, punctul 5, atractivitatea investițiilor în Europa. O văd, că, o văd pe doamna raportor prezent, prezentă, socialiștii sunt, sunt aici, Wolf Klintz nu este aici și nici eh, Saed. Nu știu dacă Sven vine din partea verzilor, nu știți nici dumneavoastră. Vom avea câtva timp suplimentar înainte de directiva cerințelor de capital, care va începe doar la 11.30, însă oricum putem trece direct la punctul 5 și atractivitatea investițiilor în Europa. Rodi, dacă ești gata, îți dau cuvântul. Ευχαριστώ πολύ. Ε, <coughs> κυρία Πρόεδρε, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι. Mulțumesc, doamna președinte, stimați colegi. Raportul privind atractivitatea investițiilor în Europa se referă la un subiect care a fost uh, adoptat și discutat de mai multe ori aici. Au avut loc mai multe intervenții în Parlament, la Comisie în statele membre, fiecare încearcă să promoveze investițiile. Vă mulțumesc că mi-ați dat posibilitatea de a redacta acest raport. Ne aflăm într-o situație specială în momentul de față. Dacă ne uităm la planul internațional în general sau la Europa în particular. Încercăm să descriem în primul rând un mediu internațional, uh, se vede o relansare fragilă, însă, ceea ce înseamnă că Uniunea Europeană trebuie să fie prezentă pe scena internațională și să contribuie la dezvoltarea durabilă, să consolideze comerțul internațional prin frontiere deschise și, pe de altă parte, Trebuie să facem față problemelor interne ale Uniunii pentru a putea utiliza cât mai bine un mediu favorabil dezvoltării internaționale. Sperăm că această relansare va avea loc rapid. Pentru început, trebuie ca Uniunea Europeană să, explică, să explice care sunt avantajele sale. Stabilitatea care se garantează, un obiectiv în sine, și care reprezintă un atu atât pentru societățile europene cât și cele externe. Cum putem marca poziția noastră pe piața investițiilor? Nu trebuie să ne lăsăm înghițiți de forțele emergente de pe piața mondială. Avem anumite probleme interne, există uh, instabilitatea zonei euro în ceea ce privește investițiile, cum putem încerca, cum putem stabiliza sistemul financiar și cum putem utiliza cel mai bine piața unică. Este evident că avem probleme, însă dacă vrem să promovăm investițiile în Europa, trebuie să vedem cum se repartizează aceste investiții între statele membre și câte investiții vin din ce parte. În acest sens, mi se pare important să consultăm și Comisia pentru Dezvoltare Regională. Această comisie poate să ne dea date importante. Așadar, Trebuie să utilizăm mai bine avantajele noastre pentru a exploata cât mai bine piața unică, pentru că aceasta reprezintă ocazia de a avea noi investiții și de a crea noi locuri de muncă. Trebuie să încurajăm activitățile transfrontaliere, să consolidăm rolul societăților europene, încurajând eh, companiile străine să participe și ele. la aceste noi uh, întreprinderi prin noi locuri de muncă. Trebuie să ne utilizăm punctele forte aici. Potențialul uman, în primul rând, care este de înaltă calitate. Trebuie să trebuie ca acest personal să rămână competitiv din punct de vedere al formării profesionale. Aici vorbim de, de educație. Educația este și ea, și ea un domeniu în care se poate investi. Noi, societăți, pot să investească um, în colaborarea europeană și non-europeană. Putem lua Marea Britanie, care este un exemplu în acest sens. Marea Britanie știe să utilizeze educația și învățământul pentru a promova întreprinderile. Cred că, prin reputația noastră pe plan internațional, ar trebui să folosim mai bine învățământul. În Europa există și alte elemente culturale care țin de modalitatea de trai, care reprezintă aturi atractive. Există și inovații care provin din Europa și care marchează, într-un fel, caracteristicile spiritului european. Dacă vorbim despre cercetare sau producție sau de exploatarea rezultatelor uh, acestei cercetări de către întreprinderi, trebuie să subliniem rolurile fondurilor structurale, mm, despre care vorbește Comisia pentru Dezvoltare Regională deseori. Însă, fondurile structurale rămân acum o sursă principală de finanțare pentru proiecte. În acest cadru financiar trebuie să ținem cont de anumite aspecte. pentru ca Europa să colaboreze cu restul lumii în piața de liber schimb, astfel încât întreprinderile noastre să poată să activeze pe diverse piețe. Reciprocitatea legată de accesul la piețele publice este un cel al Comisiei de astăzi ca companiile europene să poată să aibă acces mai bun pe piața mondială. Este o ocazie foarte bună și pentru IMM-uri care pot să participe mai ușor pe piețele publice. Cred că aceste elemente au fost deja abordate în mai multe proiecte de rezoluție ale comisiei noastre și ele trebuie să fie reluate pentru a fi unite într-un program de ansamblu. Eurostat trebuie să coopereze pentru a ne furniza indicatori pentru a măsura mediul, mediul, mediul care este propice investițiilor. Trebuie să vedem unde există necesitățile reale ale întreprinderilor. în inițiativa Europa 2020 și mă gândesc aici la programul FARE. Trebuie să susținem întreprinderile și în acest sens solicităm din partea Comisiei o comunicare care să ne ajute să înțelegem cum utilizează Europa aceste avantaje. Există și anumite neajunsuri în Europa, cărora trebuie să le facem față. Dacă vrem să încurajăm investițiile externe sau europene. Pentru că mă refer aici la ambele. Trebuie să facem propuneri strategice și legislative acolo unde este necesar pentru a crea un mediu favorabil investițiilor. Am putea să înființăm un observator al investiți- investițiilor în Europa. Pentru că nu putem rămâne la nivel general în ceea ce privește investițiile aceste investiții trebuie examinate de la un stat membru la altul, pentru a vedea cum se poate consolida cooperarea între statele membre, cum putem utiliza avantajele noastre în mod complementar. Fiecare regiune, fiecare domeniu are propriile sale avantaje. Odată ce vom face o analiză, vom avea o perspectivă mai bună asupra uh, cadrului de investiții din Uniunea Europeană. Acestea sunt propunerile raportului meu. Repet, este necesar să lucrăm în mod strategic și coerent. Să avem instrumente și un observator ne-ar permite să avem elemente de urmărire mai bună a situației. Vă mulțumesc. And thank you very much for your... Mulțumesc foarte mult pentru acest raport atât de interesant. Acum dau cuvântul grupului S și D. Mohe Clever are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. În ultimii ani uh, am uh, discutat în cadrul Parlamentului și în cadrul grupului nostru în legătură cu noi uh, strategii uh, complexe în Europa pentru creștere, uh, dezvoltare și ocupare în Europa. Prin urmare, am citit cu interes acest raport și susținem ideile doamnei raportor, solicitând Comisiei să pregătească o nouă comunicare și o nouă strategie cu privire la investițiile în Europa. În raport se găsesc două laturi ale strategiei de investiții care ar trebui să ia în considerare și opiniile noastre. În ceea ce privește uh, fluxurile uh, financiare și apoi investițiile uh, locale. Oricum trebuie să vedem care ar fi poziția Uniunii Europene în ceea ce privește investițiile la nivel uh, global uh, și accentul trebuie pus pe politicile europene deja existente. Sunt anumite politici uh, de investiții în spatele investițiilor deja desfășurate în Europa. Politica de coeziune încă reprezintă principala sursă de finanțare a investițiilor în economia reală, iar Parlamentul uh, acum uh, modifică regulile care vizează modul de cheltuire a banilor în cadrul acestei politici pentru următorii șapte ani și nu putem uh, să subliniem niciodată de ajuns cât de importante vor fi aceste modificări pentru loc calități pentru orașe, pentru regiunile statelor noastre membre, pentru a se putea stimula investițiile la nivelul statelor. În uh, folosirea fondurilor structurale ca și catalizator pentru atragerea de noi uh, fonduri și pentru a asigura un efect de levier adecvat pentru a uh, asigura um, investițiile, bine și aceste aspecte trebuie subliniate instrumentele financiare, nu doar în cadrul politicilor de coeziune, ci, ci și în alte sectoare, trebuie folosite bine, pentru că ele pot să uh, ducă și la crearea de parteneriate public-private și la găsirea de uh, surse alternative de uh, finanțare și uh, pot să asigure investiții chiar în timpuri de um, economie sau austeritate. Trebuie să avem o bază industrială bună pentru a continua să atragem investiții. Trebuie să um, avem o strategie industrială eficientă și uh, asta și din perspectiva mediului pentru a atrage investiții în Europa. Trebuie să îmbunătățim competitivitatea și durabilitatea industriei noastre, găsind orientări uh, pentru resursele uh, energetice, pentru eficiența acestora, având în vedere încurajarea pe viitor a investițiilor. E clar că acest demers acoperă foarte multe domenii, este ambițios, însă aș dori să se pună accent și pe investițiile în politicile uh, pentru tineret în uh, Europa. Pentru că tineretul nostru european uh, este deținătorul unui potențial uriaș și ar trebui să ne asigurăm că tineretul nu ajunge o generație pierdută din cauza lipsei locurilor de muncă, prin urmare, această problemă a ocupării tinerilor ar trebui să fie preluată în acest raport și vă, vă prezint perspectiva mea câtă vreme eu vin din Grecia. Aș dori să subliniez și nevoia uh, de a sublinia competitivitatea Uniunii Europene care să se bazeze pe eficiență energetică și pe dezvoltarea de tehnologii ecologice. Uh, mai mult trebuie să avem principii uh, de mediu solide care să stea în spatele uh, dezvoltării, pentru că doar așa putem ajunge la crearea unor locuri de muncă durabile, așa putem uh, crește exportul de tehnologii ecologice și putem să reducem importul de combustibili fosili. Ar trebui să subliniați în raport uh, toate aceste lucruri pe care le discutăm noi. După orea mea, trebuie să ne asigurăm că în spatele oricărei strategii uh, europene avem uh, o, niște principii care să ghideze strategiile pentru a obține valoare adăugată europeană autentică. Din partea socialiștilor, noi ne-am dorit să se folosească principiul triple C, adică să fim eficienți la nivel transfrontalier, să stimulăm coeziunea și să respectăm uh, clima. Trebuie să avem proiecte cu valoare uh, adăugată europeană care să garanteze faptul că investițiile europene uh, sunt extrem uh, de vaste. Vom continua să promovăm tehnologii și investiții care să protejeze mediul, dorim să încurajăm bune condiții de muncă și să ne păstrăm poziția de lider în ceea ce privește investițiile. N-a trebuit să concurăm pe muncă ieftină, ci pe muncă eficientă și durabilă. Și amendamentele noastre dumneavoastră și ale mele personal vor merge în această direcție. Vă mulțumim foarte mult. Mai e și altcineva care dorește să ia cuvântul? Edward? Ia tu cuvântul. Am primit uh, o notă din partea domnului Clint că domnul Tremosa îi va prezenta opiniile, dar dânsul nu este aici, prin urmare uh, ai tu primul uh, cuvântul. Cu siguranță Salut acest raport uh, al doamnei uh, Crața Țagarobulu. Mi se pare chiar uh, că împrospătează puțin atmosfera în aceste vremuri în care uh, trăim o iarnă economică foarte dură. A trebuit să ne gândim la ce s-ar putea face pentru viitor. Până la urmă, dacă ne uităm puțin la istorie, putem să vedem că uh, chiar uh, femeiul a fost uh, planificată pe durata celui de-al doilea război mondial, adică a existat suficient spirit de premoniție pentru a putea înființa chiar în acele momente Fondul Monetar Internațional, deci în cel de-al doilea război mondial. Chiar dacă traversăm această iarnă, semințele totuși vor germina sub zăpadă. Prin urmare, E bine să nu ne lăsăm uh, duși de toată această muncă de pompieri fără să ne mai gândim la uh, viitor. Să ne asigurăm deci că facem asta. Apoi, ce facem noi, că reglementăm sau altceva? Ar trebui să înțelegem că, deși facem totul cu bună credință, pentru a ne asigura că problemele trecute nu se vor uh, mai repeta, trebuie să rămânem uh, precauți, să, să ne asigurăm că nu dăunăm creșterii posibile. Că vorbim despre directiva privind cerințele de capital sau orice alt fel de reglementare, trebuie să fim uh, precauți, pentru că nu dorim să dăunăm lichidităților, nici nu dorim să restricționăm uh, băncile într-o manieră absurdă și așa mai departe. Sunt uh, Uh, multe regulamente unde dacă exagerăm uh, putem să afectăm creșterea pe viitor. Deocamdată ne confruntăm cu o situație în care o parte este fixată pe consolidarea fiscală și nimic altceva, iar altă parte vorbește despre creștere la nesfârșit, dar de unde să obținem creștere dacă nu de pe urma uh, investițiilor? Așadar, este important nu doar să vorbim despre creștere, ci să vorbim despre uh, ce anume contribuie la creștere, adică uh, investițiile. Și uh, trebuie clar să pregătim infrastructura, capacitatea pentru a atrage investițiile în Uniunea Europeană, așa cum spuneați și dumneavoastră. E o regiune foarte importantă o regiune puternică care are foarte mult potențial și ar trebui să ne asigurăm că vom continua uh, activitatea prin intermediul uh, pieței interne sau prin intermediul altor uh, instrumente, exemplu agențiile de rating și așa mai departe, pentru a putea să ne asigurăm că Europa își va spori atractivitatea pentru investiții, iar asta, la rândul său, va presupune creștere. Vă mulțumesc. Doamna președinte, mulțumim foarte mult. Domnul Tremosa încă nu a venit, de prin în numele ALDE voi uh, prezenta o notă scurtă din partea raportorului numără, domnului Wolf uh, Klint, care salută proiectul de raport al doamnei uh, Crața în legătură cu activitatea investițiilor în Europa. Dânsul consideră raportul ca fiind unul care reia multe aspecte valoroase pentru competitivitate și creștere în Europa, care sunt condiții pre, precondiții esențiale pentru a atrage investițiile pe viitor. Dânsul se așteaptă Uh, la uh, idei uh, complementare din partea liberalilor, astfel încât ceea ce dânsul consideră ca fiind un raport echilibrat să beneficieze de anumite adăugiri și așteaptă să lucreze în mod constructiv cu dumneavoastră și cu ceilalți raportori din umbră. Aș dori să mai adaug și eu câteva comentarii în nume propriu spunând că salut noțiunea pe care aveți dumneavoastră în legătură cu elementele acestea orizontale cheie și toate uh, acele inițiative emblematice care țin de strategia Europa 2020. Și eu uh, consider că trebuie să ne gândim la atractivitatea investițiilor câtă vreme ne ocupăm de toate legile relevante, adică uh, nu spunem doar uh, că legiferăm în domeniul uh, financiar, că asta ar trebui să se întâmple, fără să luăm în considerare impactul acestor legi asupra creșterii. Iar dacă există anumite consecințe neintenționate care necesită anumite măsuri de echilibrare, atunci cred că practic ajungem în momentul în care cum spunea și domnul Michel Barnier, uh, ne uh, îndeplinim promisiunile făcute în cadrul G20 pentru propunerile legislative. Important așadar să ajungem la etapa la care uh, să luăm în considerare impactul asupra creșterii, iar dacă este necesar să căutăm anumite consecințe neintenționate. Cred că toate acestea fac parte din uh, procesul prin care uh, dăm încredere celor care uh, vor să vină în Europa, spunându-le că suntem gata să facem afaceri cu ei. Asta n-ar trebui în niciun caz să înlăture investiție. Dacă altcineva mai dorește să ia cuvântul, o poate face Diogo. Mulțumesc! Aș dori să o felicit pe doamna Crața pentru uh, raportul uh, dânsei. Mi se pare că acest uh, subiect este unul uh, important și de aceea este necesar ca noi să adoptăm uh, o abordare prudentă. Vorbim despre atragerea uh, investițiilor, însă evident asta trebuie să se lege de creștere. Adesea când vorbim despre creștere, contrabalansăm creșterea cu măsurile de uh, austeritate. Acestea sunt uh, cele uh, două chestiuni asupra cărora ne axăm și acestea sunt lucrurile care ne pun în dificultate. Trebuie să găsim o strategie cuprinzătoare pentru creștere care să atragă investiții în Europa și de aceea cred că acest uh, raport uh, este uh, unul foarte important. Aș dori să mai menționez uh, și alte aspecte specifice. Mai întâi, importanța sistemelor de impozitare pe care le au diferite state membre atunci când e vorba despre atragerea investițiilor. Um, Organizația Internațională a Muncii revine în discuție adesea uh, acum. Însă, în ceea ce privește sistemele fiscale ale statelor uh, membre, uh, adesea se oferă stimulente fiscale pentru a atrage um, investițiile prin scheme alternative, iar Uniunea Europeană ar putea să facă ceva similar pentru a, uh, atrage investiții, oferind anumite um, facilități fiscale. Trebuie de asemenea să ne asigurăm că uh, avem un mediu de afaceri uh, adecvat, uh, s-a menționat deja acest lucru, la fel uh, și educația și cadrul juridic sigur pentru companii, pentru că toate acestea vor contribui și ele la atragerea de investiții. Apoi mai există um, strategia Europa 2020, care um, trebuie implementată așa cum trebuie. Pentru a face asta, statele trebuie să aibă hotărârea politică de a face acest lucru. Mulțumesc. Sven, văd că ai sosit. Te dorești să te exprimi legătură cu acest subiect? Nu? În regulă atunci, mai e cineva care dorește să ia cuvântul? Dacă nu, atunci dau din nou cuvântul doamnei raportor. Aș dori să vă mulțumesc personal, doamnă președinte, dar de asemenea și colegilor pentru intervențiile uh, făcute pentru această atmosferă pozitivă creată în jurul acestui raport. Toată lumea pare să recunoască importanța, mai ales în această perioadă economică dificilă, a acestui raport. Uh, am subliniat importanța rolului nostru pe plan internațional. Dumneavoastră ați vorbit despre G20, despre rolul pe care ar trebui să îl avem uh, noi Uh, Europa în cadrul de reglementare internațional. Ar trebui de asemenea să vedem care sunt consecințele asupra uh, vieții noastre economice uh, și asupra activităților noastre responsabilitățile Comisiei Europene în cadrul unei strategii date și responsabilitatea statelor membre sunt subiecte menționate, pentru că adesea pentru mediul întreprinderilor ceea ce se întâmplă se întâmplă la nivel local sau național. De altfel, exact în această direcție merg uh, propunerile mele. De asemenea, trebuie subliniat că avem anumite uh, instrumente uh, noi pentru inovație. În raportul meu am uh, vorbit despre aceste faimoase project bonds, obligațiuni de proiect, care fac uh, parte din uh, activitățile noastre. Apoi, uh, putem, uh, evident, uh, să adoptăm anumite uh, inițiative uh, născute în uh, altă parte. Nu cred că ar trebui să ne limităm uh, doar la propriul nostru cadru, fără să ținem cont de spiritul global. Ar trebui așadar să importăm idei care ar putea să facă obiectul unor studii în cadrul Uniunii Europene, mai ales atunci când vine vorba despre ideea ce vizează inovația, rolul tinerilor și așa mai departe. Un alt aspect uh, subliniat în raport este că subiectul investițiilor este unul orizontal care merită o abordare specifică. Mă gândesc mai ales la politica industrială a Uniunii Europene, pentru că trebuie să recunoaștem faptul că această politică industrială uh, se află în regres de ceva uh, vreme. Ar trebui relansată pentru că ea reprezintă o adevărată valoare pentru uh, multe regiuni europene. Aș putea să uh, reiau uh, toate observațiile făcute în raportul meu, pentru că uh, suntem cu toții de acord uh, în ceea ce privește importanța acestui raport și vă mulțumesc pentru toate aceste sugestii. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Este într-adevăr un raport foarte important. Termenul de depunere a amendamentelor este 26 aprilie la prânz. Pe 30 mai vom Uh, examina amendamentele, vom uh, vota în 31 mai și uh, votul în plenară va avea loc în prima sesiune din iulie. Mulțumesc tuturor pentru participarea la acest subiect. Acum, uh, raportorul pentru uh, cerințele de capital nu este prezent aici, de aceea am amânat discutarea acestui aspect pentru partea de sfârșit a sesiunii noastre. Avem 45 de minute pauză și uh, o să-i rog pe toți cei care vor să participe la discuția uh, despre cerințele de capital să se întoarcă peste mai puțin de 45 de minute. Mulțumesc!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 să distrugă niște sub control.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 ce vorbim?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

făcut.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

convenție o nu. Și atunci, pentru că mă trebuie să mă și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 Right, welcome, welcome back everybody. I think we should, we should now... Vom uh, relua lucrările ședinței noastre. Sper că și cei care sunt pe drum vor reuși să intre și să se așeze acum în sală. Continuăm cu discuția despre um, de, de, directiva privind uh, cerințele de capital. Uh, Etapa numărul 4 este al doilea schimb de vederi. Raportorul, raportorii din umbră vor avea un schimb de idei despre amendamentele de compromis. Cred că acesta este obiectivul nostru astăzi și îi voi da cuvântul lui Otmar, care ne va prezenta ultimele evoluții ale acestui text. Dank für Möglichkeit heute bereit sind, die stärker in die Details. Mulțumesc foarte mult pentru că îmi dați posibilitatea de a intra în uh, detaliul um, acestei, uh, acestui text, um, CRD 4 Basel 3. Și având în vedere care este situația discuțiilor cu raportorii din umbră și având în vedere evoluția textului de până acum, cred că trebuie să trecem direct la amendamentele de compromis. Aș dori să mulțumesc colaboratoarei mele, Iulia Crețu, precum și celorlaltor colegi din secretariat. Doresc să mulțumesc și raportorilor din umbră pentru ajutorul deosebit de prețios. Pentru eforturile pe care le-au făcut zi după zi și pentru disponibilitatea pe care mi-au arătat-o. Fără această cooperare tehnică din partea echipei nu am fi putut să ajungem la un rezultat de o atât de bună calitate și în niște termene atât de satisfăcătoare. Mulțumesc tuturor! În al treilea rând, mă bucur și spun asta și pentru public și pentru membrii comisiei noastre. Mă bucur așadar să spun că Ministrii de finanțe au abordat acest subiect la nivelul lor, la nivelul Consiliului de Ministri, pentru a se ajunge la o poziție comună cât mai rapid în Consiliu. Ne bucurăm că s-a decis uh, organizarea unei reuniuni extraordinare pe 2 mai la nivel de Ministri de Finanțe, pentru că și noi la rândul nostru, în cadrul Parlamentului European, ne dorim lansarea cât mai rapidă a negocierilor. Pentru a putea avea aceste negocieri, avem nevoie, atât în Parlament cât și în Consiliu, de o poziție comună care să ne permită să trecem la negocieri. indiferent uh, care va fi calendarul fixat și care vor fi dificultățile întâlnite în Consiliu, noi vom urma linia pe care am uh, stabilit-o și calendarul pe care l-am fixat deja pentru a ajunge în plenară cel târziu în luna iulie. Am uh, avut mai multe reuniuni cu raportorii din umbră ieri în cadrul unei astfel de ședințe ne-am pus de acord ca săptămâna viitoare să ne întâlnim în fiecare zi și să avem o reuniune tehnică a colaboratorilor, iar la Strasburg să aibă loc o reuniune politică a raportorilor din umbră. În prezent lucrăm împreună cu aceștia și în paralel cu toți colegii care au prezentat un număr mare de amendamente. Și acum ne dorim să mergem capitol cu capitol, compromis cu compromis și să negociem menținând un spirit de deschidere, așa cum l-am avut și în uh, cazul prezentării raportului de inițiativă și în cazul dezbaterilor care au avut deja loc în comisie pe liniile generale ale raportului. Astăzi aș dori să insist pe cinci elemente esențiale. Elemente care au făcut obiectul unui compromis și despre care doresc să vă furnizez niște informații pentru că poziția noastră s-a schimbat între timp. Riscul acum pentru uh, întreprinderile mici și mijlocii și ponderea acestuia. Cred că avem cu toții aceleași orientări aici, cu excepția unor mici detalii. Acordarea de credite întreprinderilor mici și mijlocii trebuie să fie facilitată în raport cu propunerile de la Basel. Deci o facilitare pentru întreprinderile mici și mijlocii. Aceste măsuri de facilitare se uh, sprijină în compromisurile noastre pe doi piloni. În primul rând, o scădere a ponderii riscului cu 30% pentru creditele acordate IMM-urilor. Unii numesc acesta uh, balancing factor, factorul de echilibrare. Alții consideră că este vorba despre o reducere um, între 50 și 75% a riscului. Însă, având în vedere situația actuală, noi credem că procentul la care ne putem uh, ridica aici ar trebui să fie cam de o treime. În al doilea rând, pentru reducerea acestei pondere a riscului, trebuie să se procedeze la o creștere a uh, pragului retail. Am uh, analizat posibilitățile care ar interveni aici, însă pentru moment Comisia nu a făcut niciun fel de propunere concretă. Pentru moment ea este anunțată pentru luna septembrie, însă avem nevoie de o propunere aici, pentru că altfel vom uh, lăsa liberă procedura legislativă în Parlamentul European cu o dublarea acestui prag de la 1 milion la 2 milioane, dar nu așa vor sta lucrurile până la sfârșit, pentru că aici avem foarte multe elemente care trebuie verificate, avem foarte multe controle care trebuie făcute pentru a vedea dacă nu putem face o creștere și mai mare. Mesajul nostru este foarte clar. Nu vrem să așteptăm, dar deschidem o fereastră, o posibilitate pentru ca acest prag să, se, uh, să, să crească de la un milion la două milioane. Dacă se va dovedi justificat, pragul va putea fi așadar crescut și mai mult. Acesta a fost primul punct. Ponderea riscului pentru IMM-uri. Compromisul a spuneam că trebuie să se sprijine pe două, pe doi piloni, al doilea fiind lichiditățile. Această perioadă de evaluare trebuie să fie organizată într-un mod cât mai eficient pentru a putea ține de cont de elementele cele mai importante în amendamentele depuse de deputați, la actele delegate acesta va fi uh, uh, menținut pentru indicatorul de lichiditate, LCR. De asemenea, vom uh, proceda la o evaluare a lichidităților într-un mod cât mai eficient. Colegii au uh, cerut acest lucru și vom um, uh, păstra această formulare în actele delegate. Acum, capitolul 3 despre care am vorbit deja în repetate rânduri, este vorba despre uh, remunerațiile și bonusurile uh, din sectorul bancar. Aici trebuie să vedem cum vom putea negocia cu Consiliul, însă punctul de plecare. Situația actuală este următoarea. Trebuie fixate niște limite pentru compensații, pentru, pentru salarii, pentru bonusuri, pentru a se ajunge la un raport de 1 la 1. Chiar dacă există păreri diferite aici trebuie să vedem cum putem obține niște reguli cât mai stricte în urma negocierilor cu Consiliul. De aceea propunem această, acest raport de 1 la 1 cu o variabilă fixă, deci. Al treilea element, SIFES. Aici avem uh, un uh, instrument de amortizare a capitalului care există încă din uh, regulamentul de la Basel. Acest instrument de amortizare poate să oscileze între 1 și 3%, iar în anumite condiții extraordinare poate să meargă până la 10%. Ultimul domeniu care mi se pare de asemenea esențial, ține de, de diferențierea um, reglementărilor în funcție de modelul de business. Aici um, lucrurile nu se pot clarifica numai uh, prin intermediul uh, regulilor uh, de la Basel, ne-am pus de acord ca în săptămânile viitoare, în cadrul comisiei noastre parlamentare, să-l invităm pe uh, fostul comisar uh, responsabil care ne va vorbi despre activitatea grupului său de lucru pe aspecte bancare în timpul procedurii legislative de la Basel și altfel va putea să ne furnizeze informații interesante, sunt sigur. Însă, independent de toate acestea, considerăm că, la ora actuală, în acordul de la Basel există posibilități de diferențiere fără a se pune în uh, pericol regula single book. Pentru că obiectivul meu, chiar dacă știu că asta nu e pe placul tuturor, e bine, obiectivul meu este ca reglementările noastre să nu fie o acumulare de reguli specifice naționale. Avem nevoie de o reglementare bancară specifică, dar care să aibă consecințe pentru um, toată lumea Trebuie să stabilizăm uh, piața internă financiară, avem uh, posibilități de flexibilitate care sunt indispensabile, însă obiectivul este să protejăm piața internă și nu să forțăm un acord care să distrugă toate cazurile particulare ale single book. Aici trebuie să fim prudenți și să nu punem sub semnul întrebării regula single book. Putem să facem asta în două domenii. În domeniul indicatorului de finanțare netă stabilă, NSFR, și aici vom putea să facem uh, diferențieri și să le prezentăm foarte clar. Vom vedea apoi dacă mai sunt și alte domenii unde este posibilă această diferențiere. Și aici uh, colegii vor putea să depună amendamente dacă își doresc asta. Cum vă spuneam, săptămâna viitoare vor avea loc în reuniuni la nivel tehnic în fiecare zi, iar vineri uh, dimineața raportorii din umbră se vor reuni și în baza tuturor propunerilor de, de compromis am promis că până miercuri se vor discuta toate aspectele care au făcut obiectul unui acord între raportorii din umbră și care au fost discutate și în această reuniune și vor lua forma unei propuneri care va fi transmisă raportorilor din umbră și sigur că avem în continuare posibilitatea să avem și întâlniri bilaterale între noi. Dar nu vreau să existe niciun fel de discuții externe uh, cu lobbyiști, cu reprezentanți din exteriorul instituției noastre. Nu, trebuie să ne concentrăm pe analiza acestor mii de amendamente pentru a crea o bază coerentă. Și dacă vom avea o poziție coerentă și comună față de Consiliu, vom avea posibilitatea să uh, avem câștig de cauză. Mulțumesc foarte mult! Cred că acum pot să-i dau cuvântul uh, domnului Broman din partea socialiștilor. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și domnului Caras pentru munca foarte aprofundată și pentru timpul dedicat acestei teme. Ceea ce mi se pare remarcabil în legătură cu grupul de lucru al raportorilor din umbră pe acest raport și am mai fost în uh, grupuri de lucru ale raportorilor din umbră. Ceea ce mi se pare remarcabil așadar este că există foarte multă bunăvoință pentru a înainta în aceeași direcție. Astfel, am convingerea că vom ajunge la un acord bun care își va aduce contribuția la îmbunătățirea legislației care are menirea să ne treacă peste această criză. Vă voi spune care ni se par nouă a fi punctele importante și unde am găsit susținere din partea membrilor celorlalte grupuri și din uh, partea raportorului. Accentul poate să cadă pe puncte diferite, însă în momentul acesta ne este clar că nu se mai pot face nu se mai pot aduce pretexte, băncile nu mai pot să uh, băncile nu mai pot să pretindă ca contribuabilii să plătească pentru uh, greșelile lor care se datorează proastei gestionări. Prin această legislație uh, intenționăm să punem capăt acestei situații. Am avut o dezbatere intensă legată de felul de diferențiere între jucătorii din uh, sistemul financiar, să diferențiem între cei care duc la apariția riscurilor și cei care nu au un asemenea rol. Un lucru foarte important în noile cerințe. Încă nu am ajuns la o soluție, în cea, la o soluție ideală în acest sens. Un, unii se uită la bilanț, alții uh, vor o categorisire pe tip, raportorul are propriile sale opinii legate de uh, modalitatea optimă de diferențiere, însă uh, putem discuta aici, însă sunt convins că putem ajunge la un consens, fie că acesta ține de un prag de îndatorare, o poziție de conducere, lichiditate și așa mai departe. Toate punctele de vedere sunt importante, însă bunăvoința este prezentă, dorința există de a uh, identifica pe cei, pare, ce, pe cei care creează riscurile. Ce înseamnă uh, serviciile bancare față de uh, serviciile retail pentru IMM-uri și așa mai departe. Băncile nu se mai pot refugia una în spatele celelalte. Uh, domnul Caras are a că nu putem crea o nouă structură bancară, însă o putem pregăti. În acest sens uh, lucrăm aici și asta încercăm să facem. În al doilea rând, nu mai pot exista pretexte. Acest lucru se uh, aplică și la chestiunile deschise. La cer de 3 se menționa remunerarea, uh, salut uh, disponibilitatea raportorului de a intra în aceste chestiuni deschise. Va exista un conflict cu Consiliul, știm acest lucru. Consiliul nu poate să acționeze pentru că nu vrea să își respecte propriile programe. Nu vrea sau nu poate, sau nu dorește să intre în problemele care interesează cel mai mult publicul, remunerarea uh, variabilă, sau fixă a gestionarilor. Eu aștept prima dezbatere publică cu Consiliul pe această temă pentru că presa și alegătorii vor fi extrem de interesați de ceea ce încearcă să um, atingă fiecare dintre părți, cine face propunerile și cine le blochează. Noi nu vom pierde această bătălie dacă suntem suficient de curajoși. În, al în următorul rând, economia reală. Nu ne putem permite să stabilim aici cerințe greșite care să facă IMM-urile să plătească costurile. Vrem să evităm acest lucru Otmar Caras a vorbit despre propunerile noastre în acest sens și examinăm felul în care putem să nu afectăm foarte mult IMM-urile. Grupul nostru a făcut câteva su- sugestii clare și cred că vom reuși să ajungem la un consens aici. Una dintre concesiile au ținut de uh, nivelul minim sau maxim de armonizare. Raportorul a spus că avem nevoie de un cadru legislativ comun care trebuie să fie suficient de flexibil ca să țină cont de caracteristicile fie, fie, fiecărui stat membru. Noi suntem de acord cu această abordare și sunt convins că vom ajunge la o soluție comună și aștept uh, discuțiile ulterioare. Mulțumesc, vă citesc numele celor care vor interveni pentru că avem o jumătate de oră. Eu, ca raportor din umbră din partea uh, ALDE, Lambert din partea verzilor, eh, domnul Gozes, Ole Schmidt, Elisa, văd că îmi face sens, semn. Eh, vă reamintesc că vorbim despre compromisuri și nu încercăm să parcurgem miile de amendamente. Însă eh, încercăm să facem ce putem în timpul care ne, pe care îl avem la dispoziție. Veți putea să interveniți, nu vă faceți probleme. Well, uh, you've heard what the rapporteur has... Ați auzit ceea ce am discutat raportorul. În numele grupului ALDE, câteva lucruri în legătură cu starea actuală. În ceea ce privește IMM-urile și ponderea riscului vă atrag din nou atenția asupra faptului că avem câteva amendamente unde adăugăm un mecanism suplimentar prin care se poate izola capitalul dacă apar dacă variațiile în ponderea riscului nu funcționează. Este un fel de mecanism de ultim resort um, pentru a duce la creditări suplimentare. Putem să trecem peste articolul 443a, care conține instrumentele macroprudențiale, pentru că este un instrument care poate nu va fi folosit peste tot, tot timpul, în ceea ce privește propunerile legate de lichiditate, sunt de acord în principal cu propunerile făcute Sunt amendamente care nu au fost luate în considerare, de exemplu amendamentul meu 927 în ceea ce privește activele lichide și anumite linii directoare în acest sens. De asemenea, când vorbim despre actele delegate pentru introducerea propunerilor, trebuie să examinăm și metodologia și dezvoltarea ei. Am vorbit aici despre uh, diferențierea între îndatorare și indicatorul de lichiditate. S-ar putea ca dacă înaintăm cu introducerea unor actele delegate în termen de un an, poate ar fi mai bine să introducem câteva dintre aceste idei mai devreme în articolul 402 decât să le lăsăm în articolul 481. S-ar putea să existe un conflict cu altă propunere legisla- legislativă și cu actele delegate. Vom trata propunerile în ordinea lor de apariție, în funcție de termen, pentru că nu va fi vorba de legislație precedentă. Dacă dintr-un motiv sau altul apare o altă legislație anterior, atunci se tratează așa. Dacă nu există legislație anterioară, atunci se uh, emit act, acte delegate. Pentru că pare ciudat dacă ar exista o legislație anterioară să uh, prevedem acte delegate pentru implementarea unei, unei tematici asemănătoare. La articolul 404 ar fi câteva modalități de a schimba direcția, pentru că nu mi se pare că definițiile legate de garanțiile eligibile pentru băncile centrale sunt suficiente. Am făcut o propunere în amendamentul 434 care uh, merge în acest sens. De asemenea, mă întreb dacă toate uh, condițiile din articolul 404.3 sunt necesare. Cred că două condiții plus au a treia ar fi suficiente. Mi se pare că trebuie să consolidăm definiția acordurilor de uh, răscumpărare. Pentru că dacă faci un schimb cu un prieten, acest lucru nu ar trebui să fie contabilizat ca un act de reposesie. La 405 mă gândesc să adopt, uh, adopt amendamentul 1061 al lui Philip Lambert însă nu cred că trebuie să introducem un prag de 250 de milioane de euro. Dacă avem garanții legate de proporționalitate, acestea pot să fie introduse și prin amendamentul 1061 sau printr-un compromis ar fi suficient pentru noi și grupul ALDE ar fi mai mulțumit cu o asemenea direcție. În final, câteva uh, cuvinte în legătură cu armonizarea maximă sau minimă. Uh, încă lucrăm la instrumentele macroprudențiale și ni se pare că direcția este bună. Trebuie să avem o facilitate de ajustare a ratelor de risc, a ponderii riscului între statele membre, în, ceea ce, în special în ceea ce privește bunurile imobiliare care duc la bule imobiliare. Pentru a exista, însă, controlul la nivel european ar trebui să fie, vină ex ante sau ex post și noi ne aflăm în poziția foarte interesantă de a decide uh, detaliile ar putea să începem, dar peste trei luni să ni se spună că nu este atribuția noastră. Există grupuri în ALDE care sunt de, am, de ambele părți ale dezbaterii și care vor fi dezamăgiți uh, indiferent de compromis. Acestea ar fi punctele pe care le-aș prezenta eu Uh, în amendamentele depuse de grupul meu. Acum putem trece mai departe la Filip. Mulțumesc, Sharon. În primul rând, uh, îi mulțumesc lui Otmar pentru felul în care gestionează acest proiect uh, extrem de stufos. Apreciem deschiderea și disponibilitatea de a ajunge la un compromis. Câteva puncte. 1. Diferențierea. În amendamentele noastre am spus că trebuie să facem o diferență între trei modele de afaceri. SIFI, bănci fundamentale la celălalt uh, capăt al axei și uh, celelalte instituții care se află între cele două extreme. Există cerințe care trebuie să difere, nu doar în eh, ceea ce privește lichiditatea și îndatorarea, dar și capitalul, pentru că există profiluri de risc diferite. Otmar știu că uh, discută în continuare diferențierea. Nu este vorba doar de societățile de investiții, ci și celelalte bănci, nu doar în ceea ce privește lichiditatea și îndatorarea, ci și pe capital. Dar discuția continuă. În ceea ce privește lichiditatea, uh, salutăm adoptarea indicatorului de lichiditate. Sunt de acord cu Sharon în legătură cu prioritatea legislației, însă avem nevoie de restricții în ceea ce privește investițiile colective. Dacă ceva nu vine de la o instituție individuală, nu ar trebui să apară nici în rata de lichiditate pentru investiții colective. Trebuie să avem o abordare coerentă așadar. De asemenea, insist să adoptăm amendamentul 1015 care acoperă riscul contraparte și care nu ar trebui să fie văzut ca un fel de activ care să acopere riscurile de lichiditate. În ceea ce privește expunerea, poate considerați că suntem orientați uh, spre piață, transparența poate să ducă la mai multe, mai multă disciplină pe piață. EBA tocmai a emis o, un studiu care uh, arată că industria deja îndeplinește 90% dintre cerințele indicatorului de lichiditate. Noi dăm, uh, le dăm un termen pentru a ajunge la 100% nu ar trebui să ezităm să susținem această uh, măsură. În ceea ce privește creditele pentru IMM-uri, putem să diferențiem aceste uh, lucruri, mm, putem să reglementăm băncile fundamentale, pentru că acestea uh, sunt cele care împrumută IMM-urilor Vrem ca totul să fie bazat pe fapte, pe date care să arate că riscurile legate de uh, creditele pentru IMM-uri sunt 60 sau 70%, oricare ar fi, însă ace- această pondere ar trebui să fie bazată pe date. Nu vrem să creăm o nouă bulă. În ceea ce privește bulele, salutăm uh, un amendament în legătură cu uh, Uh, sisteme de referință, însă am dorit să existe și transparență în legătură cu riscurile acordate de către diversi actori de pe piață pentru a duce la o disciplină pe piață. Am dorit și o cerință de capital pe uh, riscul de model. Am dorit să apară acest tip de risc și în legislația actuală. În ceea ce privește capitalul, suntem pentru o abordare diferențiată. Asta nu înseamnă mai puțin decât standardul Basel 3. Băncile fundamentale trebuie să aparțină standardului, standardului Basel 3, băncile universale, mai sus, SIFI, societățile de investiții și mai sus. Băncile fundamentale ar trebui să fie uh, tratate în modul cel mai avantajos. În legătură cu instrumentele Am dorit să avem un instrument de conversie pe piață care să uh, implice pe, uh, să implice acționarii de la bun început și nu în momentul în care criza deja a început. În ceea ce privește măsurile contraciclice, rata datoriei față de PIB uh, trebuie să fie examinată ca un, un indicator, pentru că nu este singurul indicator. Și datoria trebuie să vedem dacă este cea publică sau și cea privată, pentru a evita bule în întregul sector. În acest sens, ar trebui să avem o abordare mai diversă față de evenimentele care declanșează asemenea evenimente. Apreciez propunerea dumneavoastră de a spune că uh, plata variabilă nu trebuie să fie mai ridicată decât plata fixă. Știu că socialiștii au depus uh, idei în acest sens trebuie să existe și un raport de 1 la 40 între nivelurile de salarizare. Mi se pare un raport rezonabil. Ehm, nu am mai vorbit, nu am vorbit încă despre eh, shadow banking, ehm, serviciile bancare secundare. Poate putem să introducem o asemenea mențiune în uh, discuții, dat fiind felul cum am început, consider că există șanse foarte mari să avem o majoritate largă pentru acest, acest proiect foarte important. Mulțumesc, Jean-Paul. Merci, Madame la Présidente. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi fi uh, succint pentru că avem de face cu o dezbatere publică și nu trebuie să analizăm în detaliu amendamentele. Mai întâi aș dori să uh, îl felicit și să-i mulțumesc cu Iotmar pentru munca făcută. Încă n-a terminat, mai are multe pe cap. Aș dori să-i uh, spun că susțin diversele aspecte pe care le-a menționat. Însă am o mică problemă în legătură cu actele delegate. Experiența pe care o am în ceea ce privește MIFID uh, demonstrează faptul uh, că dezbaterea în uh, cea de-a doua etapă a actelor delegate permite unora și altora să redeschidă dezbaterea pe textul inițial. Și asta în ambele sensuri. Asta înseamnă că lobiștii spun că suntem pe cale să trădăm textul inițial uh, impunând cerințe suplimentare, în același timp însă încearcă să uh, obțină o uh, lejeritate a uh, clauzelor. Pe mine mă preocupă această situație, iar uh, în ceea ce privește uh, LCR, adică cerința de acoperire a lichidităților, ar trebui să facem uh, încă o dată recurs la codecizie uh, până nu uh, se încheie lucrurile. Cred că ar trebui să uh, profităm de uh, experiența pe care o, am, uh, o avem până în acest moment în legătură cu actele delegate. Știm că asta se întâmplă în, cad- în cadrul MIFID, uh, când uh, ziarele afirmă că suntem pe cale să ucidem finanțele. Acest fenomen este total dezagreabil. Prin urmare, Uh, raportorului și raportorilor din umbră le-aș sugera să reflecteze la uh, această posibilitate. Aș dori să văd care ar fi uh, opinia domnului raportor. Până acum însă ceea ce a afirmat dânsul îmi dă un sentiment de satisfacție postumă pentru că deocamdată Franța nu a aplicat decât o parte dintre reglementările europene în domeniul financiar eu am spus ministrului de finanțe francez să uh, fie atent la aplicarea fair play a tuturor uh, reglementărilor, pentru că uh, altfel Franța își va închide încă și mai mult porțile. Asta ar fi o bună lecție de învățat. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult, Corin! Mulțumesc! și din partea mea o mare apreciere pentru sarcina dificilă a lui uh, Otmar și pentru modul în care acesta se achită de ea. Încercăm să păstrăm un anume ritm, dar să fim uh, și duri în ceea ce privește conținutul. Dacă ne gândim uh, la evoluțiile din Consiliu, se pare că am putea ajunge într-un cocktail de interese naționale și de dorințe naționale și e obligația noastră să uh, reanalizăm uh, abordarea europeană într-o manieră rezonabilă, pentru că vrem să păstrăm ritmul. Se pare că orientările SRB uh, în ceea ce privește uh, rezervele este, sunt, sunt unele bune. În alte domenii trebuie să căutăm să găsim rolul CES și EBA și e clar că trebuie să mai activăm aici. În anumite domenii trebuie să ne gândim la o poziție de negociere uh, vis-a-vis -vis de Consiliu și vis-a-vis -vis de rolul EBA în acest demers. Aceasta a fost uh, tradiția Parlamentului uh, până în acest moment. Aș dori să mă refer la trei aspecte. Primul, cerința de acoperire a lichidităților și întrebarea e dacă ar trebui să luăm în considerare anumite tipuri de active în legislație. Am Aș putea fi de acord uh, cu dumneavoastră că am putea opta pentru acte delegate sau, cum spunea Jean-Paul Gozes, uh, pentru co-decizie, uh, însă cred că e important să luăm în considerare activele de înaltă calitate, titlurile de bună calitate. Ar trebui să avem criterii de calitate clare, așadar, și un rol uh, puternic pentru uh, EBA. Avem nevoie de calitate, însă abordarea uh, comisiei, adică obligațiunile sunt în regulă, dar titlurile nu. Oricum ar trebui să optăm pentru calitate ca parte a procesului de revizuire. În ceea ce privește remunerarea, sunt de acord cu ceea ce spuneați, la fel și cu modelele de afaceri, cu rapoartele Uh, care vizează efectul de levier și uh, așa mai departe. Acestea sunt uh, comentariile mele. Mai e nevoie de muncă în ceea ce privește SIFES și modul în care abordăm toate aceste categorii. E un aspect pe care nu înțeleg, dar poate că mi-l pot lămuri. De ce ar trebui să oferim puteri de discreționare statelor membre pentru a uh, impune uh, o rezervă de până la 10% în plus. Aș dori să mi se clarifice acum sau mai târziu acest aspect. Mulțumim. Uh, Peter Zimo are cuvântul acum. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc domnului Caras uh, pentru modul în care a reușit să ajungă la compromisuri în ceea ce privește ponderarea riscurilor pentru IMM-uri, ne-ați oferit o indicație legată de direcția înspre care ar trebui să ne mișcăm. În ceea ce privește IMM-urile, Comisia atunci uh, când vorbește despre ponderarea riscurilor, vorbește de fapt uh, despre IMM-uri și persoane fizice. Ori uh, nu cred că face asta fără vreun motiv anume. Aici vorbim despre persoane care se ocupă de afaceri în calitate de persoane fizice ar trebui să ne uităm puțin la câte uh, companii uh, mici uh, și chiar micro există, care sunt conduse de persoane fizice. Dacă ne gândim că acestea implică un risc scăzut, atunci trebuie să fim atenți să îi luăm totuși în calcul, pentru că deși nu presupun mari uh, riscuri uh, ca și alții, trebuie uh, luați în considerare. Un alt aspect e unul la care nu v-ați referit mai devreme. E vorba despre viitoarele negocieri de compromis și în acest context de problema ipotecilor. S-ar putea să vorbim despre proprietate în general, însă dacă ne gândim la ponderea riscurilor, e clar că riscul uh, acestor proprietăți va uh, crește și aș dori să se ia în considerare în cadrul discuțiilor noastre acest uh, aspect, la fel și în cadrul compromisurilor. Am putea crea o posibilitate de a corecta ceea ce se întâmplă în acest moment, pentru că dacă vorbim despre o volabilitate redusă pentru piața imobiliară, atunci uh, și uh, ponderarea riscului trebuie efectuată în concordanță cu această realitate. Am putea încerca să calmăm uh, piețele care s-au dovedit a fi volatile în trecut, pentru că există anumite cerințe de capital pentru o piață imobiliară stabilă și dacă ne gândim la o parte din uh, piețele pe care uh, le considerăm uh, mai dificile, atunci poate ar trebui să schimbăm lucrurile puțin pentru ca piețele imobiliare să devină mai stabile, pentru că atunci tranzacționarea ar fi mai ieftină. Pervonș. Mulțumesc, doamnă președinte. Știu care e competența lui Otmar Caras ea s-a multiplicat mult uh, odată ce a avut de-a face cu peste 1000 de amendamente și eu pot să spun că am încredere în capacitatea sa de a propune elemente utile în cadrul negocierilor. Eu nu știu care sunt compromisurile, nu fac parte dintre raportorii din umbră, prin urmare nu vă voi urma sfatul, doamnă președinte, și mă voi extinde. Sunt câteva aspecte de compromis pe care le-a menționat domnul raportor. Eu îmi imaginez că uh, în elaborarea poziției uh, Parlamentului vom avea ocazia să, referim și, să revenim și la alte uh, puncte care nu se regăsesc între aceste aspecte. În acest moment uh, aș dori să spun încă o dată uh, ceva ce mi se pare absolut esențial, uh, ce cred eu că trebuie să facă parte dintr-un uh, prim pachet de poziție, al poziției puternice a Parlamentului. Filip Lambert a adresat o întrebare în legătură cu sistemele bancare paralele. Cred că asta uh, aduce în discuție mecanismul uh, concurențial din jurul uh, Basel. Trebuie să punem această problemă a sistemelor bancare paralele, dar de asemenea să ne gândim și la condițiile de aplicare a Basel în ansamblul sistemului bancar mondial, mai ales pentru a putea urma direcția unora dintre noi în spațiul euroatlantic. Aș dori să știu care este poziția dumneavoastră din această perspectivă. Apoi, în ceea ce privește orientările generale, pe care vi le reamintesc, uh, uh, mă gândesc la folosirea optimă a uh, capitalurilor. Evident, ar fi o eroare să nu corectăm puțin în cadrul legislației Basel utilizarea banilor care până la urmă nu sunt uh, infiniți, la scară europeană. Uh, pentru noi, o legislație bază eficientă ar fi una care ar permite optimizarea uh, localizării capitalurilor și uh, în acest context este anumite propuneri pe masa discuțiilor și, prin urmare, am putea să uh, le reluăm în discuție. Nu mai intru aici în detalii, însă e un uh, aspect care se referă la tot felul de propuneri care se află pe masa discuțiilor, ceea ce privește amendamentele. Apoi aș dori să mă refer și la agențiile de rating. Și asta pentru că, într-o manieră sau uh, alta, deși știu că nu avem uh, uh, mijloacele de a face un screening al tuturor referințelor date de agențiile de rating, totuși ar trebui să stabilim o, foaie de parcurs cu ceea ce solicităm comisiei pentru a exista o mai mică dependență față de agențiile de rating. Pentru că nu există prea multă coerență între discursul pe care le avem și punerea în aplicare corectă a Basel. Și acum un ultim aspect. Uh, Uh, sunt raportoare pentru un raport uh, care vizează datorile suverane și cred că acesta rămâne unul dintre aspectele importante, mai ales în măsura în care acestea sunt sau nu integrate în, uh, în calculul util pentru punerea în aplicare a acestui text. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumim, Ole. Mulțumesc, uh, doamnă președinte, mulțumesc domnului Otmar Caras. Evident, a avut o sarcină foarte dificilă. Voi fi foarte succintă, pentru că, Otmar, spuneai că aceasta nu ar trebui să fie o listă cu dorințele statelor uh, membre. Uh, e clar că este o exprimare corectă, însă, pe de altă parte, spui că ar trebui stabilizată piața internă, ori aici trebuie să existe un echilibru. Și uneori mă gândesc că noi, în acest for, avem o soluție pentru absolut uh, orice. Ne gândim să armonizăm absolut totul peste tot în Europa. Asta nu ar stabiliza piața internă, de fapt, ci ar crea uh, probleme pentru anumite state membre. Și acele state membre uh, pur și simplu vor transfera probleme spre alte state membre. Doamnă președinte, ați spus acest lucru și eu cred că această flexibilitate pe care o solicităm, măcar unei dintre noi este uh, acoperită în parte dintre uh, compromisuri. Însă dacă rezultatul e acela că suntem tratați în mod egal într-o manieră care nu ne mulțumește, atunci uh, poate că am putea să încercăm măcar să îmbunătățim compromisurile pentru a fi cu toții mai Uh, satisfăcuți. Pentru mine și pentru țara mea, acest lucru este absolut esențial. E la fel ca și în uh, cazul uh, Islandei. Noi nu vrem să fim o nouă Islandă. Prin urmare, dorim să ne protejăm propriile state membre. Mulțumesc, Elisa. Mulțumesc uh, foarte mult. E clar o sarcină uriașă și uh, te felicit pentru modul în care te achiți de ea. Foarte pe scurt aș dori să mă refer la câteva aspecte. Mai întâi, cred că e important uh, uh, modul în care te gândești la IMM-uri și îți mulțumesc că ai incorporat cel puțin parțial propriul meu amendament din această perspectivă. În ceea ce privește SIFES, Chestiunea este una majoră și pe mine mă îngrijorează puțin dimensiunea națională, pentru că nu știu în ce măsură asta ar putea să pună în pericol sau nu funcționarea pieței interne. Evident, ne scapă un anume context legislativ pe care nu l-am avut și nu fac altceva acum decât să vă alertez puțin la uh, rolul EBA sau CERS uh, sau al altor instituții pentru a controla puțin uh, riscul uh, dezmembrării pieței unice în cazul în care aplicăm aceste măsuri. Tot în ceea ce privește piața internă, aș dori să solicit uh, mai multă mișcare în direcția controlului uh, ratelor de rezervă anticiclice pentru că statele membre vor încerca să concureze pornind de la această bază. Aș dori să atrag atenția și asupra unor consecințe ale ajutorului de stat, mai ales asupra as amendamentului meu 1462 și 1456 uh, pentru că în ceea ce privește ajutorul de stat trebuie să ne gândim puțin la consecințele uriașe pe care le are. De asemenea, aș dori să se înțeleagă faptul că atunci când uh, vorbești despre flexibilitate și despre recunoașterea modelelor de afaceri, cel puțin uh, problema uh, planurilor de beneficii ar trebui luată în considerare pentru că este importantă pentru anumite state. Și în cel din urmă, în termeni politici, e foarte important să ne ocupăm foarte clar de chestiune care vizează remunerarea în direcția pe care o indicai și tu și de asemenea de evaziunea fiscală. Aș aprecia așadar dacă ai analiza încă o dată amendamentul meu 44 care vizează raportarea de la țară la țară pentru că cred că, cred că acest mecanism ar putea să joace un rol important în combaterea evaziunii fiscale. Cam atât din partea mea și sper că vei înregistra progrese semnificative în activitatea ta și încă o dată te felicit pentru ceea ce ai reușit. Mulțumesc! Mulțumim uh, foarte mult. Uh, acesta este uh, finalul intervențiilor din sală și dau din nou cuvântul raportorului pentru concluzii. Otmar. Da, mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul pentru calitatea pe care au adus-o acestei dezbateri și pentru caracterul concret și obiectiv al acesteia. Oricare ar fi punctele de vedere, suntem cu toții interesați să ajungem la un acord. Nu e vorba de o intervenție um, care s-a pe care să o vedem numai astăzi. E vorba de o muncă pe termen lung care trebuie să răspundă provocărilor viitorului. Trebuie să vă spun că nu am uitat nimic. Din adins am vrut să mă concentrez numai pe aceste cinci puncte esențiale. propunerile de compromis nu au fost încă finalizate, nu sunt încă finale, procesul este în curs și încă mai lucrăm la ele. Din momentul în care vom ști care este orientarea, vom încerca să mai completăm pe aici pe acolo detaliile în baza amendamentelor care sunt încă în curs de analiză și în baza uh, propunerilor de compromis vom încerca să înaintăm niște propuneri care să țină cont de toate amendamentele. Apoi, în interiorul fiecărui grup politic, veți putea avea o viziune mai clară asupra întregului pachet. Ieri uh, am uh, considerat că secretariatul și colaboratorii ar putea deja să pregătească un calendar, nu pentru activitățile noastre, ci un calendar care să recapituleze diferitele date incluse în această propunere pentru a se putea face o legătură între propuneri și pentru a putea avea o viziune generală și coerentă asupra întregii situații. aspectele care nu au fost abordate nu dispar de pe ordinea de zi. Actele delegate, de exemplu. Sigur că va trebui să discutăm și despre asta, pentru că nu vrem să ne slăbim singuri poziția. Pentru moment, știm că există posibilitatea de a ajunge la un acord. Dacă acest acord este ușor, dar nu face decât să creeze niște probleme și mai complicate, atunci acest acord nu prea mai are sens. Sigur că trebuie să ținem cont de consecințele problematice pe care le poate avea această aparentă simplitate. Așadar, vă mulțumesc um, pentru toate aceste întrebări. Ați vorbit despre persoanele fizice. Da, este o problemă importantă pentru întreprinderile mici și mijlocii. Um, uneori poate fi vorba despre o întreprindere formată dintr-o singură persoană. Și a acest lucru poate fi valabil încă de la începutul înființării unei întreprinderi, nu numai în urma modificării dimensiunii. Voi lua în considerare și observațiile domnului Ole Schmidt. Cât despre armonizarea maximă sau minimă, uh, nu aș vrea să avem acest gen de dezbatere. Este clar că avem nevoie de cât mai multă armonizare pentru piața internă, dar nu trebuie în niciun fel să credem că uh, trebuie să armonizăm totul oricum. Nu, avem nevoie de flexibilitate. Ori majoritatea amendamentelor Parlamentului și uh, Comisiei legate de regulile Basel țin cont uh, bineînțeles, de caracteristicile economiei europene în raport cu celelalte părți ale lumii și cu alte structuri care nu sunt comparabile. De unde? Necesitatea de a fi flexibil Acum, sigur că această exigență de flexibilitate nu trebuie să reducă armonizarea, însă avem nevoie de reguli comune și transparente sigur cu participarea celor care, factorilor de decizie din statele membre. Nu trebuie să se ajungă la posibilitatea introducerii unor reguli non-transparente în cursul negocierilor de dragul unei prea mari flexibilități. Trebuie să lucrăm în interesul pieței interne, să luăm măsuri care să nu-i fie dăunătoare, de unde uh, Uh, importanța problemei diferențierii, care cred că ne va ajuta să ne atingem acest obiectiv. Mulțumesc, um, cred că pot afirma că facem progrese bune, chiar dacă încă mai sunt de formulat compromisuri, dar lucrurile sunt pe uh, făgașul cel bun și uh, vom lucra în conformitate cu calendarul indicat de raportor. Închei aici um, ședința. Următoarea noastră reuniune va avea loc săptămâna viitoare la Strasburg pe 17 aprilie la ora 7. Mulțumesc!